Okay, um, we can, we can now... Doamnelor și domnilor, putem să începem această reuniune. În primul rând, trecem la adoptarea ordinii de zi, vă rog. Nu există obiecții, așadar considerăm ordinea de zi adoptată. Din păcate am câteva anunțuri de făcut în calitate de președintă. După cum știți, pe 27 octombrie, președintele Barroso a anunțat modificări ale portofoliilor REN și Shemeta. Știți că aceste modificări țin de mm, prerogativele noastre prin regulamentul 106,6 și anexa corespunzătoare. Așa că e nevoie să organizăm încă o audiere cu acești comisari, dar de data aceasta fără vot. Pot să vă spun că audierile vor avea loc pe 23 noiembrie după amiaza. Veți primi în curând detaliile. Comisarul Ren se află astăzi aici, dar nu are nimic de a face cu această audiere. E aici pur și simplu reprezentându-și uh, cabinetul. Vom avea o audiere publică pe luni, în luni, în luni, mă scuzați, 5 decembrie, la orele 18.30. E o audiere adițională care va începe luni după cum am spus. În ceea ce privește schemele de garantare, a avut loc un al doilea trialog pe 26 octombrie la Strasburg. Negocierile au ajuns într-un impas, deoarece președinția poloneză a arătat că Consiliul este lipsit de flexibilitate în ceea ce privește fondurile. Există, există oarecare flexibilitate limitată în ceea ce privește perioada de plăți. Uh, Vom fi informați înainte de următoarea reuniune, care avea loc pe 15 noiembrie, dacă într-adevăr vom uh, ajunge la o poziție fermă, după care vom merge mai departe și vom vota la plenară. În ceea ce privește SEPA, am avut un al doilea mm, trialog din nou pe 26 octombrie la Strasburg și vreau să vă spun că principalele subiecte au fost atinse, avem compromisuri care circulă acum în toate grupurile politice. Există câteva decizii cheie care în continuare trebuie dezbătute, inclusiv uh, termenul limite pentru schemele non-SEPA. Răspunsul, dat fiind răspunsul de la Comisie și de la Consiliu, așteptăm un acord pe uh, cândva în noiembrie. Urmează un nou trialog la Strasburg. Cam atât cu anunțurile. Și acum sunt încântată să trecem mai departe. Avem audierea publică, după cum vă spuneam. Mm, sunt sigură că toată lumea apreciază faptul că trecem acum prin vremuri grele. Mm, avem alături de noi pe președintele Ecofin și pe domnul Oli Ren. Sunt alături de noi și am fost informați uh, de biroul Van Rompuy și Tremonti că nu ni se pot alătura președintele și domnul Tremonti. Așteptăm să fie implementat pe deplin cadrul pentru guvernanța economică. Dialogul economic cu președinția în exercițiu este foarte important. Și tocmai de aceea îi voi scrie încă o dată domnului Van Rompuy pentru a stabili o dată pentru a purta dialogul economic cu domnia sa. De asemenea, ni s-a spus că fostul președinte Ecofin, Iorghi Matoschi, a trebuit să își anuleze uh, prezența din cauza unui eveniment neașteptat. Vorbitorii care sunt totuși aici, dat uh, fiind urgențele din grupul, din Eurogrup, vor trebui să plece mai repede decât prevăzusem inițial. Așa că vom face față acestor provocări uh, Secretarul de stat îl va înlocui pe Ian Vincent, așa că suntem acoperiți cel puțin aici. Fiecare dintre vorbitor va avea 5 minute. Urmează doi vorbitori după care vom colecta mai multe întrebări, astfel încât vorbitorii noștri, invitații noștri, să poată reacționa înainte de a pleca și de a fi înlocuiți. Când am organizat această audiere, nu am știut că ne vom afla într-un punct de cotitură atât de important, atât de marcant. Înțelegem însă care este situația. Domnule ministru, aveți primul cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, vreau să îmi cer scuze în primul rând pentru faptul că voi părăsi reuniunea, voi părăsi audierea după anumite perioade de timp, însă vreau să vă spun că voi încerca să răspund la mare parte din întrebările ce vor fi adresate. În primul rând, este prima dată când am oportunitatea să fiu în Parlamentul European de când uh, a fost aprobat six-pack-ul legislativ pentru guvernanță economică. Sunt convins că problemele actuale nu se vor repeta. Și vreau să vă spun că sunt extrem de încântat că am reușit să ajungem la un compromis care să facă în așa fel încât ca six-pack-ul legislativ să fie adoptat. S-a întâmplat acest lucru în ciuda dificultăților cu care ne confruntăm acum și tocmai de aceea ar trebui să ne luăm un răgaz și să spunem că am reușit cel puțin aici să facem un lucru măreț. Parlamentul contribuind, desigur, în mare parte. Parlamentul a făcut posibil să ajungem la un rezultat final și la un compromis. Președinția Consiliului salută oportunitatea de a dezbate împreună cu dumneavoastră primele experiențe înregistrate în cadrul semestrului european. E un proces intensiv, mai ales uh, fiind uh, prima rundă a semestrului, încă nu am fost în măsură să facem o evaluare finală, n-am putut să facem nici măcar o evaluare inițială, pentru că proiectul doar ce a demarat. Oricum, vreau să vă spun în primul rând că am făcut o scurtă analiză a stării lucrurilor. De ce? Pentru că ceea ce se întâmplă acum va afecta deciziile ce vor trebui luate pe mai departe și în ceea ce privește semestrul european. După cum știți, criza datoriei publice ne amenință în prezent și stă la baza unei potențiale crize bancare. S-ar putea să intrăm într-o spirală negativă în care piețele financiare nu mai au încredere în statele membre și abilitatea acestora de a face față datoriei publice. Soliditatea băncilor care au uh, datorii în bilanț va fi afectată, motiv pentru care vom avea probleme de refinanțare pentru, acele, pentru băncile cu probleme pe piața bancară, pe piața de refinanțare. Din punct de vedere istoric, crizele bancare au generat crize foarte mari la nivel economic. Iar criza ce a început în 2008 a fost o criză financiară care mai apoi s-a transformat într-o criză a economiei reale. Criza actuală a, între, a început la începutul lui 2010, fiind mai întâi o criză a datoriei publice, iar uh, acum a ajuns să fie într-o oarecare măsură și nu pe deplin, motiv pentru care trebuie să fim uh, uh, recunoscători, o criză a sectorului financiar. Dar totul este acum în termeni de o criză potențială, pentru că deocamdată nu avem o criză reală la nivelul sectorului financiar. Cu toate acestea, vedem că această criză devine repede, se transformă repede într-o criză a economiei reale. De aceea, cred că suntem cu toții de acord că situația este foarte gravă. Efectele pe termen lung vor fi um, asupra creșterii, ocup, creșterii economice, ocupării uh, forței de muncă. Prin urmare, e foarte important să discutăm acum ce măsuri am încercat noi să luăm la nivelul Uniunii Europene pentru a contracara aceste tendințe. Semestrul european este parte a unei soluții mai mari. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Oliren are cuvântul. Thank you, Sharon. Mulțumesc foarte mult, Sharon. Stimați deputați, aș vrea să vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați dat-o pentru ca să discutăm lecțiile din acest prim semestru european, care a fost într-o fază pilot chiar înainte de intrarea în vigoare a pachetului de șase măsuri. Vreau să mulțumesc deputaților din această comisie pentru întrebările scrise pe care mi le-au adresat. Aceasta este o cale foarte bună de a ne asigura că putem să ne concentrăm pe chestiuni care sunt foarte importante din punct de vedere al transparenței și răspunderii parlamentare. Sunt de acord și cu ce a spus domnul Ostovski acum cu privire la importanța încheierii acestor șase măsuri în urma unor negocieri foarte dure între Parlamentul European și Consiliu. Doresc să, felicitez, să felicit, mă scuzați, Parlamentul și pe toată lumea care a participat la aceste negocieri pentru intrarea în vigoare a măsurilor six-pack în uh, decembrie. Cred că aceste măsuri vor fi o manieră de a, preveni, de a spori guvernanța economică în Uniunea Europeană și mai ales în zona euro, pentru a fi mai prudenți din punct de vedere fiscal și pentru a obține o stabilitate economică și o creștere economică cu locuri de muncă din ce în ce mai multe. În numele Comisiei aș dori să vă asigur că vom folosi acest nou instrument prin intermediul six-pack-ului din prima zi cu corectitudine și în același timp cu voință de a avansa. Semestrul european este legat uh, aproape de six-pack, este de fapt cadrul care oferă regulile pentru cele șase măsuri. Voi explica ce vreau să spun pe baza experienței unui prim semestru european în uh, imediat. Dar, uh, după cum m-ați întrebat și dumneavoastră, vreau să vă spun câteva cuvinte despre reuniunea Eurogrupului de astăzi, înainte să discutăm despre semestrul european. Avem multe aspecte astăzi pe ordinea de zi, Grecia, Italia, sporirea importanței firewalls-urilor uh, economice, dar și alte aspecte legate de resursele disponibile după uh, summitul G20 de la Cannes, de joi și de vineri. Deci reuniunea de astăzi vine la un moment extrem de critic după ce s-au derulat diferite evenimente politice în Grecia care în continuare sunt uh, în curs de desfășurare. Săptămâna trecută, în contextul G20 la Cannes, s-a adresat foarte multă atenție și timp zonei euro și situației din această zonă am primit o susținere puternică și foarte multe sfaturi, mai ales din partea partenerilor noștri globali. Summitul 2020 a salutat deciziile luate pe 26 octombrie de către liderii europeni pentru ca sustenabilitatea uh, situației economice a Greciei să poată fi restabilită, situația băncilor, să fie restabilită și pentru a crea firewalls-uri în domeniul uh, financiar, care ar putea după aceea să fie fundația unei guvernanțe economice mai puternice în zona euro. Anunțul lui Papandreou de săptămâna trecută că dorește să organizeze un referendum a creat foarte multe nesiguranțe în ceea ce privește angajamentul guvernului grec față de acordurile din 26 octombrie. Guvernul elen participase la aceste decizii și le acceptase, angajându-se să respecte ceea ce se discutase pe 26 octombrie la summitul zonei euro. Nu pot decât să repet mesajul pe care l-am transmis Greciei săptămâna trecută și în ultimele zile, de asemenea, noi rămânem angajați uh, să vă susținem și să respectăm deciziile care s-au luat la summitul zonei euro, dar trebuie să acceptăm, să așteptăm un minim din partea Greciei și anume să își respecte deciziile pe care le-a luat și față de care s-a angajat. Acest lucru este absolut crucial pentru noi pentru ca să putem merge înainte. Am cerut așadar un guvern de Uniune Națională și rămânem convinși de faptul că acesta este singurul fel convingător de a recâștiga încrederea și de a uh, respecta angajamentele pe care Grecia le-a luat. În momentul de față, după cum spuneam, la Atena se lucrează pentru a restabili această încredere la nivel politic. M-am uh, întâlnit cu domnul Venizelos, ministrul uh, finanțelor, acum câteva zile și sper că dumnealui, acum câteva ore, și sper ca dumnealui să raporteze mai departe acestui guvern de Uniune Națională care sper să se formeze în următoarele zile ceea ce am cerut noi. În ceea ce privește Italia, situația a fost de asemenea foarte mult discutată pe marginea summitului G20 din cauza situației care a, s-a agravat și în această țară, având în vedere obligațiunile despre care s-a vorbit mult în ultimele zile. Domnul Berlusconi a făcut câteva angajamente foarte clare pentru a implementa o consolidare fiscală și pentru a spori potențialul de creștere în uh, linie cu uh, angajamentele semestrului european. Odată ce acest pachet de măsuri va fi implementat sau odată ce se va termina cu toate aceste măsuri, va trebui să se abordeze și problemele structurale ale Italiei. Pentru a demonstra un angajament puternic, Italia a cerut femeiului să monitorizeze implementarea angajamentelor sale. Comisia, de partea sa, va face un, o analiză mm, în, în detaliu a situațiilor altor țări și pentru aceasta, dar și mai ales în Italia și de aceea vom face o um, o o misiune specială în Italia pentru ca să putem um, să vedem care este situația. Doamnelor și domnilor, acum dacă trecem concret la semestrul european, aș zice să vorbim mai întâi despre cadrul conceptual și despre primele experiențe cu semestrul european. În primul rând, Aș vrea să fac câteva comentarii ca să acoperim mai întâi o primă premiză și mai ales câteva întrebări din partea dumneavoastră. A fost un prim grup de întrebări cu privire la responsabilitatea și suveranitate în general. În general, nu toate guvernele au fost 100% convinse și fericite de uh, recomandările de țară care au fost făcute reacția statelor membre și a guvernelor acestor state de a integra uh, sistemul exante, sistemul fiscal exante nu a fost întotdeauna pozitiv, dar pe, în general a fost totuși un lucru pozitiv. Acest entuziasm relativ nu a fost însă reluat, preluat de către parlamentele naționale, din cauza fricii de încălcarea suveranității naționale de către Bruxelles, care este o frică destul de răspândită. Trebuie să acceptăm acest lucru și trebuie în orice caz să menționăm cum stau lucrurile în comunicatul nostru. Răspunsul meu este că ultim uh, votul final cu privire la bugetele naționale va rămâne la parlamentele naționale, așa cum este și acum, dar în același timp parlamentele naționale trebuie să fie mai conștiente de regulile europene și guvernele la fel, dar și parlamentele naționale, după cum spuneam, uh, au fost până la urmă de acord să respecte mai mult regulile europene. Parlamentul European, cred eu, poate juca un rol vital în acest sens mai ales prin adunările și dialogurile interparlamentare cu parlamentele naționale. Aș dori să comentez uh, o întrebare din partea domnului Lamberts de la Verzi, care a făcut un studiu destul de critic câteodată despre semestrul european, care a fost publicat acum câteva săptămâni. Sper ca acest studiu să fie citit de către mai multe persoane și în cadrul guvernelor statelor membre. În plus, transparența democratică a Europei trebuie să fie îmbunătățită și în, la nivel fiscal. Acesta este motivul pentru care eu am susținut puternic și dialogul economic. Discuțiile nu trebuie să mai aibă loc în spatele ușilor închise cu miniștrii care nu fac decât să vorbească despre eșecurile președințiilor anterioare. Nu vreau să mă refer la dumneavoastră în niciun caz. Dar, în primul rând, dialogul economic va avea un uh, impact important asupra evaluărilor viitoare. Nu mai am prea mult timp, dar aș vrea să mai menționez un punct în legătură cu al doilea grup de întrebări cu privire la politica uh, semestrului european. Aici pot spune că este destul de, de vreme în ceea ce privește Um, politicile elaborate, să vă spun care ar fi recomandările la momentul de față pentru acest aspect. Doar ca să știți, Spania a urmat recomandările specifice de țară în mare parte și Spania nu stă chiar așa de rău în ceea ce privește calmarea situației de pe piețele financiare, în ciuda provocărilor foarte mari și a mm, șomajului extrem de ridicat în această țară. În orice caz, i-am scris uh, lui Sharon spunându-i că mă pot întoarce în fața comisiei dumneavoastră în ianuarie pentru o discuție pe această temă, mai ales cu privire la impactul politic al semestrului european, pentru că în ianuarie cu siguranță vom putea să spunem mai multe decât uh, putem să spunem acum despre acest subiect. Dacă îmi permiteți, uh, aș dori să aș spera ca remarcile mele v-au uh, demonstrat angajamentul Comisiei față de Parlamentul European în ceea ce privește semestrul european. Suntem convinși de această colaborare necesară și mă bucur să putem implementa împreună în pachetul de șase măsuri și astfel voi încheia intervenția mea. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! După cum am spus înainte, avem persoane care trebuie să plece și deci voi lua o primă rundă de întrebări din partea coordonatorilor care sau și-au nominalizat sau și-au nominalizat pe cineva care să pună întrebarea în locul lor. Voi începe cu Udo. 200 uh, Mulțumesc foarte mult. Uh, aș dori să-i pun uh, domnului Rostovski vreo 200 de întrebări și încă 200 domnului Oliren. Dar, dat fiind că ne aflăm într-o situație presantă, îi voi da cuvântul Anei Podimata, îi voi da locul meu, care tocmai a venit la ședință și este pregătită pentru acest dialog. Mulțumesc foarte mult, Udo, Sharon, domnule comisar. După cum știți și după cum uh, ați uh, precizat mai devreme, s-a ajuns aseară la un acord între uh, două partide politice importante, între domnul Papa Andreu și liderul principalului partid din opoziție. Se va crea un guvern de coaliție a um, cărui sarcină principală să fie implementarea deplină din partea Greciei, bineînțeles, a deciziilor care au fost luate pe 27 octombrie și a obligațiilor care decurg din uh, aceste decizii. Trebuie să reușim să punem pe roate această situație. Atât domnul comisar cât și uh, deputații europeni uh, au uh, subliniat de multe ori în trecut necesitatea ajungerii la o uniune națională și la o înțelegere națională, pentru că aceasta este singura cale de a crea condițiile necesare pentru implementarea unor măsuri și politici extrem de dificile, pentru că, după cum știți, situația din Grecia nu poate să persiste în continuare și era o, uh, o situație uh, greu de susținut chiar și înainte de referendum de această propunere de a organiza un referendum. Deci e important să privim înainte, nu în spate, pentru uh, a face lucrurile să meargă, pentru că acest guvern de coaliție este doar un instrument, nu este un scop în sine. Dar pentru a putea să ne revenim, avem nevoie de o societate motivată. Întrebarea pe care doresc să vă adresez eu este următoarea. Ce mesaj puteți transmite cetățenilor greci? Un mesaj care să reprezinte o perspectivă pozitivă. Pentru că până acum, în ciuda slăbiciunilor, și uh, deciziilor greșite pe care au luat cetățenii uh, greci au uh, senzația că sunt atacați, că sunt uh, insultați și este total contraproductiv să avem o asemenea mentalitate. De aceea cred că este momentul să întoarcem pagina, să privim înainte. De aceea cred că decizia care s-a luat uh, seara trecută este o decizie cheie, foarte importantă. Și știu că se va face uh, tot posibilul pentru ca lucrurile să meargă bine, pentru că acest lucru aduce beneficii uh, Greciei și stabilității întregii zone euro. Există așadar un mesaj de perspective pozitive din partea Comisiei care să poată da uh, societății uh, grece încredere în, atunci când se angajează pe această cale foarte dificilă pe care o are în față? Vom asculta uh, mai întâi toate întrebările, pentru că timpul este limitat. Silvii, ai cuvântul. Mulțumesc, uh, Sharon, mulțumesc foarte mult uh, domnului ministru și domnului uh, comisar pentru prezență. Uh, apreciem acest lucru cu atât mai mult cu cât nu toată lumea l-a făcut. Doresc să exprim o îngrijorare foarte mare pe care o am. Uh, dacă vorbiți, uh, dacă discutați cu cetățenii despre ceea ce trebuie să se întâmple, vă dați seama în ce măsură această criză este de fapt gestionată în altă parte, în cercuri închise și opace. Și uh, avem impresia că acest Parlament nu prea uh, joacă un rol atât de important. Ați vorbit uh, foarte frumos despre pachetul de șase măsuri, dar care este rezultatul a tuturor acestor eforturi? Eu am avut uh, în mâinile mele concluziile summitului zonei euro și când le-am citit am fost frapată de un lucru. Nimeni nu vine cu o idee revoluționară uh, de a introduce în concluziile acestui raport mai multe elemente pe care le-am dezbătut când am discutat cele șase măsuri. De exemplu, acea noțiune de Complar Explain pe care Consiliul um, l-a, a inventat-o, a găsit-o ceva mai devreme. Presiunea uh, din partea egalilor, the peer pressure, nu poate să fie făcută în, spatea, în spatele ușilor închise. Dar chiar și uh, așa, nici măcar uh, nu s-a spus totul în concluziile Consiliului. Și mă adresez acum, domnului comisar, și întreb, uh, de ce ne jucăm aici? Ne jucăm de adoptarea de regulamente? Toată lumea spune ce bine că s-au adoptat regulamente, ce bine a lucrat Parlamentul și la două săptămâni după aceea Consiliul uh, arată că nu dă doi bani pe ce s-a făcut. Eu cred că această atitudine nu ne motivează deloc. Uh, și Uh, prin uh, mine, uh, de fapt, vă bateți joc de oamenii care ne-au votat, care m-au votat. De aceea vreau să vă spun solemn că modul în care gestionați criza este un mod nedemocratic, care nu face decât să izoleze Parlamentul și care este absolut scandaloasă. Singurul lucru pe care îl vom realiza um, astfel um, va fi să bulversăm pe toată lumea, inclusiv pe persoanele ca mine, care au fost implicate în această luptă 20 de ani cetățenii au un rol extrem de uh, important de jucat. Ei uh, își asumă răspunderea. Dar, pe de altă parte, cum doriți ca grecii să nu uh, se uh, simt pe nisipuri mișcătoare? Cum uh, vreți ca italienii care primit scrisori din partea Băncii Centrale Europene um, ei care se găsesc aruncați în tornada ședinței G20, așa pe nepregătite, cum credeți că aceste persoane pot să meargă mai departe așa? Mulțumesc. Uh, thank you. I, I've now got an indication from... Mulțumesc. Uh, domnul Hübner, din partea PP, a uh, precizat că dorește să cuvântul. Doamna Hübner. Doamnele au prioritate. Sunt doamna Hübner. Mulțumesc foarte mult. Trebuie să adresez o întrebare domnului uh, Ren. Există persoane care, uh, care cred în rolul de expansiune, de uh, extindere al acestor pachete de austeritate. Eu nu cred în ele. Pentru că important este ca um, statele să-și poată relua creșterea. Uh, eu nu cred personal în pacheturile de austeritate. Dacă analizăm deciziile care s-au luat în decembrie, acea reducere de 50% la uh, datoria greacă uh, din sectorul privat. Dacă ținem cont și de faptul că băncile pot <coughs> ajunge uh, la nivelul de 9%, nu crescându-și capitalul, ci micșorându-și conturile, Cred atunci că veți uh, descoperi și uh, factori suplimentari care pot submina perspectivele de creștere. Domnule comisar, unde, um, găs, unde putem găsi uh, măsuri adecvate în sistemul nostru pentru a putea genera creștere în țări precum Grecia? Ultima persoană din această rundă de întrebări, Filip. Mulțumesc foarte mult. Minister, thank Voi vorbi engleză. Domnule comisar, domnule ministru, ne bucură faptul că sunteți aici, mai ales în aceste circumstanțe speciale. Nu voi repeta cele spuse, subliniez doar un aspect. Avem nevoie de guvernanță economică mai integrată în Europa. Și e clar acest lucru, nu mai încape niciun dubiu, iar semestrul european e un instrument necesar în termeni procedurali. Așa că, în primul rând, trebuie să ne asigurăm că există consistență la nivelul funcționării acestui instrument și, în al doilea rând, trebuie să garantăm consistență politică între recomandările strategiei Europa 2020, recomandări naționale, etc. Pentru mine, sprijinul popular este crucial aici. Știm foarte bine că politicile care sunt implementate la nivel european ca parte a guvernanței economice și ca parte a ajutorului de urgență acordat unui număr de state membre reprezintă intervenții care nu se bucură de sprijinul publicului. Se tot discută despre referendumul din Grecia, dar cert e că avem nevoie de sprijinul poporului, sprijinul popoarelor europene, mă scuzați. Uh, Deocamdată, lipsa răspunderii democratice este cea mai mare problemă a noastră. Am fost foarte critic față de Parlamentul European când a încercat să gestioneze, să microgestioneze fiecare lucrușor ce se întâmplă la nivel procedural în Uniunea Europeană. Și invers, cred că e un punct cheie să ne gândim că, de fapt, noi ne orientăm din punct de vedere economic, fiscal, social către către sprijinul democratic, către popor. Prin urmare, uh, ar trebui să ne gândim cum să facem ca acest lucru să pornească, în primul rând, din Parlamentul European. Și ce vreau să vă spun aici? Când faceți sondajul anual de creștere, care reprezintă, de fapt, o serie de linii directoare de creștere, uh, Haideți să fim realiști, să spunem pe nume lucrurilor, să spunem exact ce reprezintă acest sondaj și să facem din acesta un instrument de codecizie, un instrument politic și să inventăm o manieră de a interveni urgent. Iată, acestea sunt momente clare unde trebuie să obținem sprijin politic. Altminteri, mă îngrijorează foarte tare faptul că Guvernanța economică integrată de care avem nevoie va eșua din cauza lipsei sprijinului politic și nu vom face decât să ajungem la dezintegrare politică, lucru pe care nimeni nu și-l dorește acum. Așa că v-aș ruga să revizuiți întregul proces pentru a avea mai multă răspundere democratică. Și aici mă refer la faptul că putem uh, analiza ce se întâmplă um, cu uh, strategia Europa 2020, cu sondajul anual de creștere, supun coordonăm toate aceste instrumente codecizie, pentru că doar astfel vom trimite un mesaj cetățenilor noștri, mesajul că nu doar comisia ia deciziile um, în spatele ușilor închise. Uneori spunem într-adevăr că se întâmplă asta și la Consiliu, dar haideți să spunem că funcționează troica. Și cred că într-adevăr ar trebui să putem să privim către cetățeanul european și să recunoaștem faptul că acesta ne sprijină. Trebuie să existe sprijin atât din partea Parlamentului European cât și din partea Consiliului, dar, după cum am spus, totul începe de la cetățean. Mulțumesc, spune președinta. Domnul ministru are acum cuvântul pentru răspunsuri înainte de a ne părăsi și de a fi înlocuit. He told me he was going at quarter. Președinta, mi s-a spus că pleacă la 41 sfert și va veni secretarul de stat. La patru fără un sfert, mă scuzați. Deci, vreți să puneți o întrebare? Euh, beaucoup de raportori fictivi Mulțumesc, Sharon. Mulți raportori din umbră au intervenit pe tema semestrului european și mi se pare deci important să pot să-i pun și eu întrebare comisarului și domnului ministru direct. Nu o să reiau anumite aspecte pe care aș fi vrut să le menționez și eu, pentru ca să vă întreb ce mă interesează cel mai mult. Domnule ministru, domnule comisar, această chestiune a semestrului european, așa cum se află ea astăzi în fața noastră, pare un exercițiu pur birocratic. Ideea din spatele acestui semestru era să încercăm, odată cu trecerea la euro, să avem un instrument pentru a avea cu adevărat o guvernanță economică în Europa. Această guvernanță economică nu poate să existe fără să avem, așa zis, un parlament economic. Deci, în într-o oarecare măsură, chestiunea legitimității democratice a proceselor uh, cu care ne confruntăm și uh, a asumării acestor acțiuni nu își găsește locul. Și am o temere și anume că nu putem să organizăm un semestru european, nu putem să pilotăm o politică economică fără a avea o dezbatere democratică pe de altă parte și în același timp fără să avem instrumentele necesare pentru a o face. Într-un parlament național trebuie să trecem prin orientările bugetare. La scară europeană, ceea ce ne propusese Comisia era examenul anual de creștere. Ex- au existat planuri în acest sens care să ne arată care sunt orientările politicii economice, dar am impresia că s-a dezbătut un, o altă, un alt aspect la Consiliul, care de fapt ținea cont de un alt element de referință și anume Pactul Euro Plus. În acest context, eu cred că noi am avea o dublă negare a democrației. Nu ar exista nicio asociere a Parlamentului în aceste procese și dumneavoastră ne-ați mai spune și că faceți ceva pe baza unor construcții care de fapt nu sunt deloc considerate pentru că alta este baza pe care construiți lucrurile, dar nimeni nu are niciun pic de vizibilitate, niciun pic de uh, transparență cu privire la ceea ce se întâmplă acolo de fapt. Da, știu că mai am și alți vorbitori, spune președinta, dar trebuie să-i dau domnului ministru cuvântul, pentru că altfel nimeni nu va primi niciun răspuns. Mulțumesc foarte mult, Sharon. Încep uh, cu ultima întrebare. Europlus nu a fost menționat niciodată la Consiliu până acum. Poate că aveți dreptate mm, în ceea ce privește viitorul, dar deocamdată eu nu nu știu uh, ce se întâmplă aici, nu știu dacă există un uh, complot diabolic de a sări peste proceduri. Cred că e de fapt preștinția, uh, e poziția preștinției poloneze aceea de a fi cu toții mai implicați și prin toți mă refer la Parlamentul European și Parlamentele Naționale și toți ceilalți. Comisia oferă anumite linii directoare naționale care nu sunt uh, controlate foarte îndeaproape și cred că Parlamentul European ar putea îndeplini o asemenea funcție pe viitor. În ceea ce privește planurile de stabilitate și de convergență și consistența acestora, e foarte clar că aici, cred eu, dacă ar fi să creăm un sistem public de finanțare foarte stabil, atunci uh, mai întâi, avem nevoie de politici foarte clare pentru reformele structurale ce se vor traduce prin creștere. Iar din această perspectivă, eu cred că ar fi extrem de util să consolidăm recomandările. Iar un mandat democratic și un mandat de răspundere reprezintă două lucruri necesare pentru a aborda, dacă vreți, problema răspunderii democratice. Sunt în favoarea acestor uh, instrumente. În ceea ce privește Um, întrebarea adresată cu privire la bilanț și la problemele de bilanț. E foarte clar că autoritatea bancară europeană a fost concepută în așa fel încât să funcționeze să funcționeze pentru ca procentul major de 9% să nu fie atinsă. Uh, capitalul uh, este vorba despre un capital uh, de Este vorba de capitalul de adecvare de 9%. Dorim, într-adevăr, să atingem acest obiectiv. Iar în ceea ce privește întrebarea adresată de doamna Hübner, E foarte adevărat, dacă toate țările au uh, măsuri de consolidare fiscală, atunci nu va exista o extindere pe termen scurt. Și ar fi bine dacă acele țări care au uh, o poziție puternică în termen de finanțare publică ar putea să vină cu măsuri de compensare în formulările lor bugetare. Din păcate, în Uniunea Europeană există puține țări în măsură să facă asta. Iar uh, cei care cei uh, puțini care susțin uh, finanțarea prin Banca Centrală Europeană și extinderea prin Banca Centrală Europeană sunt, sunt, au o voce extrem de slabă. Mulțumesc. Oli Ren are cuvântul. Semnă comment. Mulțumesc, Sharon. Să începem cu întrebarea pe care a pus-o doamna Podimata cu privire la Grecia. Este evident că Europa susține Grecia. Suntem partenerii Greciei și cetățenii Greciei sunt, suntem alături de ei pentru ca să putem depăși această criză care rezultă din greșelile făcute de Grecia în ceea ce privește politica fiscală și economică. Sigur că acesta nu este o stradă cu sens unic. Am putea să o descriem mai degrabă ca pe un fel de contract social între Grecia și restul zonei euro. În sensul în care Grecia va fi ajutată de către zona euro, cu condiția ca uh, Grecia să nu mai trăiască peste puterile sale și să își restabilească competitivitatea economică. Aceasta înseamnă că așteptăm ca Grecia să implementeze toate angajamentele pe care și le-a luat în cadrul uh, programului UE fmi și uh, deciziile din 27 de octombrie ale summitului euro. Și pentru ca aceasta să se întâmple, așa cum ați spus-o și dumneavoastră, este esențial să avem un guvern de Uniune Națională, care este pe cale să se formeze în momentul de față. Am încredere că va exista un guvern de coaliție de Uniune Națională în curând în Grecia. Aceasta spre binele tuturor cetățenilor greci. Apoi, în legătură cu aspectele de creștere, sigur că reforma este esențială. Nu e vorba numai de o ajustare fiscală, care este cu siguranță unul din uh, aspectele importante. Susținerea unei creșteri economice în Grecia se face însă și prin această măsură și un task force a lucrat în acest sens pentru a facilita o absorpție mai bună a fondurilor structurale de către Grecia și pentru a stimula investițiile și a crea locuri de muncă, dar și pentru a oferi asistență tehnică în anumite puncte cruciale în ceea ce privește guvernele, administrația fiscală, în care este nevoie, evident, de expertiză, după cum am văzut. Deci, uh, în toate domeniile încercăm să susținem Grecia și așteptăm însă ca și Grecia să își respecte angajamentul pe care l-a făcut. În ceea ce privește punctele pe care le-a menționat Danuta Hübner înainte și, de fapt, și Ani Podimata cu privire la creștere. Pe lângă faptul că avem task force-ul care susține măsurile de creștere, care nu este fost folosit numai de către comisie și care nu este format numai din membrii din comisie, ci și din statele membre care au mai multă expertiză la fața locului, deci, având în vedere că avem acest instrument, mai avem și o uh, teorie care spune că un stimul keynesianist în sistemul în care datoria, într-un sistem în care datoria depășește 90% din PIB, nu este neapărat modelul cel mai bun. Mai, de aceea, în momentul de față, de fapt, avem de-a face cu o stagnare economică mai puțin decât cu o recesiune și aceasta se explică prin faptul că nu există nicio încredere în economie și nici în politicile economice în general în Uniunea Europeană. De aceea, după părerea mea, cheia pentru a restabili încrederea și a spori încrederea în general în Europa și mai ales în zona euro ar fi să rezolvăm uh, problema datoriilor publice și să mai reducem impactul acestei crize pe sectorul bancar deschizând câteva canale de credit uh, pentru cetățeni, pentru întreprinderi, astfel încât aceștia să poată în continuare să se financeze și deci uh, să beneficieze de credite și de condiții de credit care să stimuleze la rândul lor consumul și deci să ne asigurăm că cetățenii și în întreprinderile pot din nou să își reia activitatea. Pe lângă turbulențele de pe piața financiară, trebuie spus că situația actuală erodează, de fapt, situația generală de creștere în Europa și de rata șomajului, de asemenea. Deci trebuie să încercăm să oprim turbulențele de pe piață și aceasta nu se poate face decât cu măsuri convingătoare atât în domeniul combaterii crizei datoriei publice, cât și prin asigurarea de stabilitate în sectorul bancar în Europa. În ceea ce privește punctele pe care le-a menționat doamna Goulart cu privire la summitul zonei euro și cu privire la suprapunerile concluziilor din uh, summitului zonei euro, cred că aveți dreptate. În latină cred că se spunea repetitio est mater studiorum, deci cred că nu strică dacă în concluziile în concluzie să avem mai multe uh, variante de la aceeași uh, decizie pentru ca să știm sigur că se întâmplă. Elementul cheie însă al acestor decizii este pachetul de șase măsuri pentru guvernanță economică, așa cum am subliniat înainte, pentru a avea și un cadru pentru sistemele fiscale și uh, pentru, pentru ca parlamentele naționale să respecte procedurile bugetare și economice în general la nivel european. Și sper ca dumneavoastră să vă concentrați în activitatea dumneavoastră și pe angajamentul de a respecta uh, toate uh, măsurile care trebuie luate pentru ca să se implementeze pactul de stabilitate și de creștere. Mă scuzați ce a spus? Spune Dacă îmi permiteți, nu e vorba de repetiție, e vorba de omisiunea acelor aspecte pe care le-am uh, menționat noi în six-pack pe care trebuie să le explicăm, uh, aceste decizii trebuie să le explicăm Parlamentului. Exact aceasta a fost omis, aceasta a fost tăiat, deci nu pot să trec cu vederea faptul că nu a fost menționat nimic din ce am spus noi. Nu am niciun interes să tai ceea ce a spus dumneavoastră, spune domnul Ren. Din contră, aș saluta faptul ca miniștrii și statele membre să poată să răspundă în uh, numele guvernelor lor ceea ce privește politica lor fiscală. Domnule comisar, acesta este și motivul pentru care eu am spus aceasta în public astăzi. Bine, atunci înseamnă că ne-am pus de acord și pe acest punct. Acum în ceea ce privește punctele finale despre responsabilitatea democratică și ceea ce ne-a spus doamna Berez înainte, importanța uh, transparenței uh, democratice, responsabilității democratice, trebuie, uh, așa cum s-a discutat și la Consiliu, cu privire la pactul Europlus, eu cred că Comisia dorește să integreze Pactul Euro Plus în cadrul semestrului european și în cadrul supravegherii financiare și economice generale. Și noi avem intenția să facem acest lucru prin, supra, prin um, studiul anual de creștere economică, probabil înainte de sfârșitul lui noiembrie, pe care îl vom prezenta deci și în Parlament și în Consiliu. Și în acest context avem și intenția de a ne prezenta propunerile noastre pentru pașii următori de um, sporire a guvernanței economice și mă refer aici și la Cartea Verde cu privire la euroobligațiuni. Avem deci măsuri uh, și provocări pe termen scurt, mediu și lung din punct de vedere al creșterii sustenabile și a creării locurilor de muncă. Mă bucur să revin la dumneavoastră pe 23 noiembrie după ce am prezentat atât um, studiul de creștere anual, cât și propunerile de guvernanță sporită economică și Cartea Verde cu privire la stabilitate și creștere. Vă mulțumesc! Uh, mulțumesc. Cred că domnul comisar va trebui să uh, plece foarte curând, dar îl voi ruga pe domnul Șuntis să-i adreseze întrebarea și apoi domnul Ciuntis uh, a exprimat dorința de a lua cuvântul înaintea dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu nu am avut uh, ocazia de a-i adresa întrebări reprezentantului Consiliului, de aceea mă voi adresa domnului Ren și îi voi mulțumi cu toată sinceritatea, pentru că atunci când a răspuns la întrebări, uh, a încercat să dea răspunsul înscris în legătură cu semestrul european, dar eu am următoarea întrebare pentru dumneavoastră, domnule Ren. În acest weekend au apărut în presă articole care spuneau că uh, urma să apară un raport al Serviciului Economic al Comisiei și al Băncii Centrale Europene care examinează scenarii în legătură cu uh, eventuala ieșire a unui anumit stat din zona euro. După cum știți, tratatele nu prevăd așa ceva. Prin urmare, au început să se vehiculeze tot felul de interpretări. În acest weekend ați făcut și o declarație, ați spus nu dorim ca Grecia să părăsească zona euro, dar trebuie să fim pregătiți pentru orice situație și chiar uh, și la situația în care Grecia ar părăsi zona euro. De aceea vreau să vă întreb următorul lucru. Există într-adevăr un astfel de raport, un astfel de studiu și în al doilea rând ce prevede raportul în legătură cu uh, tratatul. Parlamentul European va ști uh, vreodată, va afla vreodată scenariile despre care se vorbește în acest raport, ceea ce ați spus dumneavoastră în acest weekend, deși nu cu aceleași cuvinte, uh, s-a datorat anumitor cunoștințe, dar știți foarte bine că tratatele nu prevăd nimic în legătură cu ieșirea unui stat din zona euro. Deci, care este situația, de fapt? Mulțumesc. Nu există un astfel de studiu. Comisia, ca orice altă organizare, are o anumită răspundere în legătură cu uh, bunăstarea cetățenilor, în legătură cu viitorul Europei și al uh, cetățenilor europeni. De aceea trebuie să facem tot felul de scenarii, trebuie să fim pregătiți uh, pentru toate variantele, dar cel pe care l-ați controlat dumneavoastră nu există. În Grecia, liderii politici pot alege să fie uniți și să pună pe prim plan, pe primul loc, prosperitatea cetățenilor. Și eu uh, am uh, încredere că se merge către un guvern de coaliție pentru unitatea națională și uh, sunt convins că nu va trebui, uh, nu vom fi nevoiți să analizăm astfel de uh, scenarii sumbre. Comisia dorește ca Grecia să rămână partea zonei euro și noi vrem să ne asigurăm că Grecia are puterea financiară pentru a rămâne în această zonă și am încredere de asemenea că Grecia își va convinge partenerii că poate să-și îndeplinească obligațiile în acest sens. Eu, Vicky. Vicky, ai cuvântul. Am um, tratat în mod egal grupurile mici, grupurile mari, statele mari și statele mici, de aceea pot spune că îi înțeleg foarte mult pe mai mulți membri uh, prezenți la această reuniune. Eu sunt de acord cu multe dintre observațiile colegilor mei, și anume importanța obținerii uh, încrederii investitorilor, lucru care se bazează pe încrederea uh, consumatorilor, lucru care la rândul său se bazează pe susținerea Uh, populară. Acest lucru uh, nu implică neapărat uh, răspunderea Parlamentului European, ci răspunderea democratică a statelor membre în fața popoarelor sale. Noi am transmis în scris o întrebare săptămâna trecută și um, v-am cerut îndrumări în legătură cu semestrul european, cu modul în care el ar putea juca un rol similar sau uh, diferit pentru zona euro și pentru zonele care nu, statele care nu sunt uh, parte din zona euro și situația statelor care și-au luat angajamentul de a se alătura zona euro, dar care încă nu sunt membre. În, în lumina discuțiilor de săptămâna trecută, cred că ar fi util, domnule comisar, să ne spuneți câte ceva despre uh, opinia dumneavoastră în legătură cu statele care s-au angajat să se alăture zonei euro, dar nu au făcut-o încă. Uh, Um, și uh, știți că um, cel puțin unul dintre aceste state dorește să uh, facă referendum pentru a afla dacă se bucură această idee de susținere a publicului în continuare. Trebuie să uh, ne asigurăm că publicul susține această mișcare de alăturare la zona euro. Mulțumesc! E foarte important să ne bucurăm de susținerea cetățenilor pentru uh, reformele pe care le-am uh, convenit împreună și noi uh, așteptăm cu mult interes să lucrăm cu Parlamentul European și cu Parlamentele Naționale. Trebuie să implicăm Parlamentele Naționale pentru ca și ele să cunoască bine și să-și asume noul pachet de instrumente și de măsuri și cred că și parlamentele naționale au același obiectiv. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră privitoare la diferențele în modul în care se va aplica semestrul european zonei euro și statelor care nu fac parte din zona euro, pot să vă spun că semestrul european în sine nu uh, implică niciun fel de diferențiere între statele din zona euro și celelalte state. Singura uh, diferență uh, conceptuală este că statele euro uh, depun un, uh, program de stabilitate, iar statele din zona non-euro um, trebuie să depună un uh, plan de convergență. Statele care nu uh, <clears throat> sunt state care nu fac parte din um, semestrul european, dar acest semestru european creează cadrul în care se vor folosi instrumentele uh, din uh, pachetul de șase măsuri. În acest sens, diferența se referă de fapt mai mult la angajamentul de a realiza o integrare politică mai profundă. un lucru pe care uh, apartenența la zona euro îl presupune. Și, într-o anumită măsură, și uh, posibilitatea de a aplica regulile. Această posibilitate este și va fi uh, mai uh, puternică în zona euro, mulțumită uh, celui uh, pachetului de șase măsuri dar semestrul european se va aplica tuturor celor 27 de state membre. Mulțumesc foarte mult pentru întrebările dumneavoastră foarte pertinente și foarte serioase. Mă iertați, mă, vreau să vă adresez scuzele mele pentru că trebuie să părăsesc reuniunea, dar am o uh, altă reuniune care începe în curând. Uh, gestionarea crizei în zona euro uh, este foarte importantă, trebuie să discutăm acest subiect în cadrul Eurogrup în această după amiază. Vom discuta în curând în legătură cu uh, creșterea și cu uh, guvernanța economică consolidată. Mulțumesc! Încă trei persoane doresc să mai adreseze întrebări. În sală mai este secretarul de stat care poate răspunde la întrebările adresate Consiliului. Vreau să amintesc colegilor că scopul acestei audieri este să analizăm, printre altele, de ce în semestrul în propunerea de la semestru, um, Consiliul a respins câteva propuneri din partea Comisiei. Iorgos, dacă dorești să iei cuvântul? Mulțumesc, Sharon, însă aveam întrebare către, o întrebare către comisie. Președinte, îmi pare foarte rău, nu am ce să fac. Wolf, ai în continuare întrebare? Da, doamnă președinte. V-aș ruga să vă puneți căștile. Opinia mea este că reuniunea G20 de la Cannes a fost o mare, mare dezamăgire. Am, s-a ratat o mare oportunitate. În loc să se transmită un semnal al încrederii în, în, către lumea întreagă, de fapt, cei de acolo au arătat că nu cred ei înșiși în ceea ce și-au propus. Vremea a fost proastă, um, Uh, timpurile au fost proaste, referendumul uh, elen uh, a amenințat pe toată lumea și nimeni nu și-a luat suficient timp pentru a dezbate problema cu adevărat. Ce s-a întâmplat așadar? A existat un subiect tabu mult timp și anume ca imposibilitatea ca o țară să vorbească, să, mă scuzați, să părăsească zona euro. Deci acest tabu s-a dovedit, s-a dovedit a fi o, un scenariu cât se poate de realist la G20, ceea ce a fost foarte rău. În a doilea rând au început specule cu privire uh, la măsurile adiționale necesare pe lângă EFSF, și anume utilizarea rezervelor de aur chiar pentru a oferi mai mult uh, forță facilității EFSF. Și prin asta arătăm cetățenilor că nu credem în ceea ce am decis în urmă cu câteva săptămâni, nu credem că este suficient. În al doilea rând, menționez că nu a fost transmis un semnal clar că marile puteri din G20 sunt în aceeași tabără. Fiecare a încercat să uh, acționeze în interes propriu și Uniunea Europeană nu este într-o situație mai bună. Am ascultat dimineața o intervenție a chinezilor care au 1,3 uh, miliarde bad loans, care sunt bani ce, circulă, ce au circulat prin canale private și care amenință acum să 1,3 uh, miliarde Deci este vorba așadar de 1,3 miliarde împrumuturi în China. Vedem foarte clar că pe viitor lucrurile nu, se, uh, nu vor să se schimbe prea mult și din acest motiv ceea ce s-a întâmplat la G20 a, nu a făcut altceva decât să transmită un mesaj de nesiguranță piețelor financiare și mă întreb oare nu ar fi fost posibil să evităm așa ceva? Mulțumesc! Thank, thank you for, for this question. I, I will... Secretarul de stat. Mulțumesc. Voi încerca să răspund la această întrebare. Totuși, președinția Consiliului nu a participat la CAN, la reuniunea G20. Asta este o prerogativă a președintelui Consiliului, deci președinția poloneză nu a fost de față. Dar pornind de la ceea ce ați spus dumneavoastră, sunt de acord cu îngrijorările manifestate. În continuare, vedem că nu există un acord politic în ceea ce privește măsurile necesare într-o astfel de situație foarte, foarte gravă. Um, totuși, nu este ultima reuniune din anul acesta. Cred că vom avea mai multe reuniuni de acest gen la nivel înalt, astfel încât să discutăm pe mai departe aceste probleme și să venim cu potențiale soluții. În ceea ce privește detaliile reuniunii, Vom discuta despre rezultatul summitului G20 și despre procesul de follow-up. Vom uh, discuta mâine la ECOFIN și apoi la celelalte summituri din, privitoare la zona euro multe din subiectele abordate astăzi la Parlament vor fi, des, vor fi discutate în profunzime în viitorul apropiat. Așa că, e clar, vom încerca să găsim răspunsuri, dar, deocamdată, nu sunt în măsură să vă ofer răspunsuri complete la întrebarea dumneavoastră. Mulțumesc, Udo Bulman. Mă bucur că domnul secretar de stat mai este cu noi pentru ca să putem răspunde la toate întrebările. Cred că o întrebare a doamnei Hübner a rămas deschisă și anume întrebarea despre ce facem acum având în vedere aceste date negative de creșterii, cum vom proceda de acum încolo, pentru că numai cu măsuri de austeritate nu vom avea creștere. L-am ascultat pe președintele Consiliului, am așteptat pe, l-am ascultat pe domnul comisar, care ne-au spus amândoi că nu putem să avem încredere numai în măsurile keyneziene, ci trebuie să rezolvăm criza datoriei publice. Și am o întrebare acum către președinția Consiliului, mai ales pentru că știu, domnule secretar de stat, că ați fost întotdeauna foarte implicat uh, pentru a face progrese în ceea ce privește legislația piețelor financiare. Creșterea economică, ne spune președinția și comisia, nu poate fi stimulată pentru că trebuie să rezolvăm, pe de altă parte, criza datoriei publice. Dacă facem însă în acest Parlament legislație, așa cum face domnul Goebbels, de exemplu, din perspectiva noastră, uh, au diverse, uh, mai multe sarcini, ne trebuie un an, probabil, ca să reglementăm acele instrumente care să uh, poată să, um, care au dus la faptul ca în vară să se fie ajuns la asemenea dimensiune ale crizei în Italia. Iar Consiliul este un punct de blocaj, dar după aceea vine la noi să ne explice că nu putem să facem creștere economică, ci trebuie să reglementăm piesele financiare mai întâi și să uh, rezolvăm criza datoriilor publice. Avem multe dezbateri despre reglementarea băncilor uh, fantomă, deci a hedge fondurilor, uh, și alții care ne spun că n-am mers destul de departe cu aceste reglementări, iar Consiliul a fost cel care a blocat, de fapt, o legislație mai amplă. Iar acum, la G20, vedem că, deodată, din nimic, avem o surpriză, și anume că băncile fantomă, adică hedge fundurile, sunt deodată o problemă. Vai, ce surpriză că acestea sunt o problemă. Deci, vreau să vă întreb și nu mă refer la dumneavoastră personal, pentru că știu că dumneavoastră v-ați angajat și v-ați implicat pe această temă. Cât de mult însă dorește Consiliul să mai inducă în eroare opinia publică europeană atunci când vorbește despre elementele de soluționare a crizei. E vorba doar de tot felul de demonstrații care n-au de fapt niciun fel de conținut și care nu fac decât să arunce praf în ochi care distruge în același timp și credibilitatea europeană. Nu vreau tot timpul să văd că atunci când e vorba de legislație se spune nu și la altele se vorbește despre tot felul de lucruri. Sper ca la derivate și la alte subiecte să se schimbe lucrurile, dar mi se pare că este insuportabil ceea ce se întâmplă în momentul de față, pentru că problema nu face decât să fie tergiversată fără să fie rezolvată. Și nimeni nu este responsabil, nimeni, bineînțeles, nu știe nimic și nu a făcut nimic. Cred că avem aici o problemă democratică foarte gravă, o problemă de uh, vid democratic care nu este la Parlament, ci la Consiliu, care spune altceva acasă decât ne spune aici la Bruxelles. Trebuie să lucrăm, deci, la aceasta și același lucru se referă și la pachetele de guvernanță economică, unde vom avea un uh, drept tri, de trei feluri, vom avea six-pack-ul pe de o parte, după aceea dreptul uh, autoreglementator al Consiliului, ca de exemplu pactul Euro Plus, care niciodată nu a beneficiat beneficiat de codecizie cu Parlamentul și avem și alte um, proceduri, cum ar fi consultarea Parlamentului European, care a fost, um, care de, pare, de altfel nu mai joacă niciun rol uh, important, de exemplu, la liniile pentru ocupare. Toate, toate sunt în liniile Consiliului și totul nu face decât să strice credibilității Uniunii Europene, duce la criza Uniunii Europene și mi se pare absolut insuportabil și este timpul, în fine, să tragem o linie și să arătăm cine duce răspunderea, cine poate răspunderea pentru toate aceste lucruri. Mulțumesc! Thank you for, also for this question. I, I... Mulțumesc foarte mult pentru întrebarea pe care mi-ați pus-o și o să încep din nou cu semestrul european, care este subiectul, de fapt, al acestei audieri. Nu cred că este cazul să intrăm în momentul de față în modificarea sistemului actual, pentru că trebuie să vedem mai întâi rezultatele primului semestru care a fost un semestru pilot. Cred că anul viitor va fi, de fapt, primul an după care vom putea să facem o adevărată evaluare și să avem o dezbatere pe tema eficienței acestui semestru european și pe tema caracteristicilor acestuia, care una dintre ele trebuie să fie transparența. Chiar astăzi Parlamentul European a menționat importanța acestei caracteristici în programul de anul viitor. După cum ziceam, nu doresc să fac nicio evaluare pentru că și Comisia își va face recomandările în curând și apoi, deci, după cum ziceam, mai târziu vom putea să tragem și concluziile. În legătură cu semestrul european, nu putem deci să tragem decât câteva concluzii foarte minore de ordin tehnic și de calendar. Și nu aș vrea să discutăm acum despre acest subiect. Vorbeați despre dialogul între instituții pentru ca să sporim colaborarea dintre instituțiile Uniunii în domeniul politicilor economice și în domeniul uh, semestrului european, pentru că acesta este cadrul pentru discuțiile noastre. Aș vrea să vă amintesc de asemenea că prin pachetul de șase măsuri ne-am pus de acord să avem un dialog economic uh, susținut și că, de fapt, deja ne aflăm în acest dialog astăzi Chiar această reuniune este o dovadă de dialog. Dialogul economic trebuie să fie din ce în ce mai dinamic însă și să se adapteze și situației care se schimbă extrem de repede. Semestrul european are un calendar anume, dar și realitatea își are calendarul ei și viața reală în afara instituțiilor își spune cuvântul și se schimbă foarte repede. Este dificil să găsim uh, un compromis și uh, să um, combinăm aceste două calendare, este adevărat. În Ceea ce privește creșterea în zona euro, aceasta scade, de fapt, este în scădere și aceasta este o realitate, iar decizia BCE-ului de a reduce rata dobânzii este unul din semnalele care ne spun că trebuie să facem fața unei situații economice din ce în ce mai proaste. Și, desigur, nu este singura soluție aceasta. Sunt de acord că dacă statele membre au politici restrictive fiscale, nu este singura soluție, dar după cum a spus și comisarul Oli Ren, noi uh, vedem problema datoriei foarte mari care în țări care sunt notate triplu A astăzi ar putea să se vadă, pentru că acestea ar putea să devină nesustenabile. Politicile expansioniste nu nu sunt neapărat justificate în țările care sunt mai puțin uh, afectate de datoria publică, dar după cum a zis și domnul Rostovski înainte, foarte puține sunt aceste țări în Europa astăzi care nu au probleme și în care Banca Centrală ar putea să financeze deficitul. Așa cum uh, se prevede în tratate. Situația este deci foarte complicată. Toate aceste dileme vor fi discutate astăzi, probabil, la reuniunea Eurogrupului și probabil și mâine la Ecofin. Știm că situația este foarte gravă și de aceea, uh, bun, închei aici. Edward Schipluna și Werner Langen vor să ia cuvântul mai mult decât 5 minute. Thank you, Madam Chairman. <clears throat> I think the question will carry on. Mulțumesc, domnule președinte. Voi relua de unde... Uh, voi relua ideea lui Udo. În uh, multe rânduri ne-am referit la euro ca o entitate uh, deplină, completă. De ce nu tratăm acum zona euro ca un întreg? Oli Ren a spus că anumite uh, state depășesc nivelul unei datorii publice de 90%. Acest lucru, bineînțeles că nu e deloc încurajator, suntem cu toții de acord. Dar de ce state precum Grecia și alte state a căror datorie publică uh, depășește 90%, uh, de ce um, sunt luate aceste state uh, drept repere? Mi se spune, haideți să privim zona euro ca întreg, pentru că ei au excedent mai mare decât orice altă regiune datoria publică a zonei euro este mai mică decât cea a Statelor Unite sau a Japoniei. Deja deci că vorbim despre creștere și dacă vorbim despre ocazii de stimulare, atunci trebuie să privim zona euro ca un întreg. Și când luăm această decizie, trebuie să ne gândim care sunt statele care își permit acest lucru. Pentru că sunt convins că anumite state își permit un anumit program de ocupare a forței de muncă, dar nu toate statele pot face acest lucru. Nu putem uh, doar să folosim ca repere statele cu datorii imense și să ne ascundem în spatele lor și să spunem nu putem, uh, uh, nu le permite, nu ne putem permite să facem altceva. Werner? Da. Vreau să îmi exprim acordul față de ceea ce a spus Udo Bullman timpul crizei euro au fost inventate noi instrumente și nu doar atât. Uh, pentru că nu există încredere în Comisia Europeană, fiindcă nu se dorește codecizia Parlamentului European, fiindcă totul durează mult prea mult în timpul procesului legislativ, se încearcă acum implementarea metodei interguvernamentale um, ca regulă. Cred că e greșit. E nevoie de metoda comunitară acum mai mult decât oricând și din motive de democrație. Uh, și dacă e să analizăm ceea ce s-a întâmplat în ultimele 15 luni la ultimele, la ultimele 10 summituri, e foarte clar că o comisie activă ar fi venit cu propuneri um, și s-ar fi, s-ar fi respectat tratatul de la Lisabona, pentru că în mod obișnuit trebuie să fim legitimați din punct de vedere democratic. Parlamentul European e un organ ales direct, e implicat în codecizie decizie implicat și Consiliul cu majoritate dublă. Iar acum, tocmai această procedură este evitată. Și s-a ajuns atât de departe, încât cred că trebuie să ne gândim dacă tratatul de la Lisabona, în aceste circumstanțe, acest tratat, care trebuia să fie unul uh, al progresului democratic, nu cumva stă în pragul eșecului. Comisia trece cu vedere acest aspect și are o atitudine foarte relaxată. Știm foarte bine asta. Avem multe exemple în acest caz. Pentru că, iată, avem, de exemplu, cazul uh, Suediei, care nu are derogare, nu are opt-out din zona euro. Iar uh, Comisia nu somează Suedia să uh, adere la zona euro. Și acest lucru se întâmplă în cazul se întâmplă având în vedere că doar Danemarca și Regatul Unit au derogări de la aderarea la zona euro. Uh, la fel, în ceea ce privește articolul 122 din primul pachet de salvgardare, acest articol a fost extins până la infinit, astfel încât să se găsească până la urmă o soluție interguvernamentală. Iar dacă e să vrem să avem o Europa comunitară, cred că ar trebui să condamnăm această abordare. Președintele Consiliului European se află într-o situație extrem de dificilă acum. Președinția poloneză e foarte, într-o situație extrem de dificilă acum. Marea Britanie blochează acum uh, pachetul de guvernanță economică. Și nu se, dacă nu se utilizează într-adevăr dubla majoritate, atunci noi nu uh, vom atun- ajunge nici, la niciun rezultat. Polonia, în calitate de președintă, nu e responsabilă de acest uh, lucru, dar asta se întâmplă. Thank you for this uh, question. On, on first uh, question, I, I would uh, answer. Mulțumesc. Referitor la întrebările adresate, nu instituțiile sunt cele care nu privesc zona euro ca fiind un tot unitar, ci piețele financiare. Iar noi trebuie să le convingem că avem aici un tot unitar. nu e așa? Și la ora actuală aceasta este problema cea mai mare. Cred că după reforma uh, la nivelul guvernanței economice în Europa, vom ajunge mai aproape de ideea unei uh, zone euro comune, într-adevăr. Și atunci se va pune următoarea întrebare. Um, vom uh, reuși sau nu? Și vom reuși. Vom avea o zonă euro unită. Deocamdată, această zonă euro se confruntă cu diferite probleme la nivelul statelor membre, pentru că balan, bilanțul de plăți diferă de la un stat altul, deficitul de asemenea și e foarte greu să gestionăm aceste probleme la nivelul instituțiilor europene. Și tocmai de aceea situația e foarte complicată. Grecia reprezintă doar o parte a problemei, doar un exemplu de complexitate. Cu toate acestea, eu cred că după 10 ani, după 11 ani, zona euro the, the currency area which, which... nu reprezintă o zonă, o uniune monetară optimă. second question, it's, it's, it was rather... Um, În ceea ce privește a doua întrebare, de fapt a doua opinie mai degrabă exprimată cu referire la abordarea europeană a problemelor. Sigur că metoda comunitară e mai bună decât cea interguvernamentală și aici sunt de acord cu afirmația făcută. Dar eu cred că shape of treaties and, uh, and of... Metoda comunitară rezultă din tratat. Și deocamdată, în continuare, există diferențe la nivelul statelor uh, din zona euro. Polonia e, iată, un alt stat fără o opțiune de opt-out în ceea ce privește aderarea la zona euro. Uh, S-a spus că doar Regatul Unit și Danemarca sunt și atunci e clar, noi polonezii suntem obligați să aderăm la zona euro. De fapt, noi deja suntem o, un stat al zonei euro cu derogări din punct de vedere juridic. S-a discutat și despre referendum. Eu cred că în țările care nu beneficiază de derogare, deci de opt-out, nu are rost să existe referendum. De ce? Pentru că noi deja ne-am dat consimțământul de a adera la zona euro uh, și asta în anul 2004 când ne-am alăturat de facto Uniunii Europene. With status of country with derogation for euro uh, adoption. Thank you. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Uh, that brings to a Mulțumesc foarte mult. Încheiem astfel această audiere publică. Vreau să vă spun doar că, în conformitate cu tratatul, valuta Uniunii Europene este euro și în această calitate, chiar dacă există state care nu trebuie neapărat să se alăture zonei euro, um, aceste state uh, au până la urmă dreptul de a se alătura zonei euro dacă doresc să facă acest lucru și este în interesul întregii Uniuni Europene ca moneda euro să reprezinte un um, succes. Vă mulțumim foarte mult pentru că i-ați uh, ținut uh, locul președintelui Consiliului și acum trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Move on now to point four, that... Trecem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi, Sistemul European de Conturi Naționale și Regionale din Uniunea Europeană sunt uh, raportoare pentru uh, acest raport, pentru că nu am primit foarte multe oferte entuziaste din partea altor colegi. Voi face o scurtă introducere a acestui subiect. Avem uh, un reprezentant al Eurostat în sală care ne va prezenta pe scurt situația și cred că raportorii din umbră vor găsi această intervenție utilă. Deci eu voi face o scurtă prezentare și după aceea voi da cuvântul reprezentantului Eurostat și după aceea eventual raportorilor din umbră. Nu avem prea mult timp la dispoziție. Uh, această propunere reprezintă o revizuire a sistemului european um, ESA sau SEC 95, care va deveni ESA 2010 dacă adoptăm acest text uh, legislativ, acest text este bazat pe, ultimul, pe ultima revizuire a sistemului ONU a controlului naționale, sistem adoptat în 2008, deși uh, sistemul ESA 2010 uh, intră în detalii mai mari, mai multe decât sistemul de conturi naționale însă eh, ESA 2010 este compatibil cu acesta. Textul eh, este format din regulamentul în sine plus două anexe. Anexa A acoperă normele, metodologia, eh, standardele comune, clasificările și regulile contabile care vor fi folosite pentru compilarea colectarea conturilor și anexa B este programul de transmitere a datelor. Uh, deja a fost adoptată anexa A fără um, modificări substanțiale. Lucrăm acum la anexa uh, B și uh, probabil că o vom analiza pentru câteva luni. Propunerea are peste 1000 de pagini și este una destul de tehnică, dar nu trebuie să ignorăm importanța politică a acestui document. Propunerea mea ar fi să considerăm uh, acest document uh, ca fiind un cadru general și să mergem mai departe uh, așteptând să vedem ce spune Consiliul pe măsură ce discută acest subiect în mai multe foruri. Eu am patru teme care cred că vor apărea, cel puțin într-o primă variantă a raportului. În primul rând, în uh, trecut, cheltuielile pentru cercetare, dezvoltare și domeniul militar au fost uh, subreprezentate în calcularea PIB-ului. Deci există o creștere de 2% a PIB-ului care rezultă de pe urmarea uh, acestor schimbări, de pe urma acestor schimbări, lucru care va fi la nivel global. Nu cred că vor exista efecte adverse, negative, dar am vrut doar să subliniez această schimbare. În ceea ce privește actele delegate, Um, BCE-ul uh, m-a uh, rugat să îi consult în avans pentru că doresc să se asigure că aceste acte delegate sunt viabile din punct de vedere economic și că uh, valorile sunt uh, corectate uh, în același mod. BCE-ul este un utilizator de statistici foarte important, deci trebuie să ne gândim cum putem conferi un rol și BCE-ului, pentru că ei, în mod normal, nu participă la pregătirea actelor legislative, dar au un interes deosebit. Deci trebuie să vedem ce facem pentru a ține cont de dorința exprimată de BCE. În ceea ce privește anexa B și transmiterea datelor, e vorba de cine transmite datele cui, când și cum. Acum datele se transmit în termen de 85 de zile după um, trimestrul la care se referă. Eurostat dorește să primească datele în 80 de zile BCE-ul uh, susține o reducere a acestei perioade, pentru că cu cât obțin datele mai bine cu atât, mai, mai repede cu atât mai bine, statele membre consideră că aceasta este o povare uh, destul de mare, pentru că impune um, creșterea bugetelor pentru uh, oficiile naționale de statistice, de statistică în special în această perioadă de reduceri. Personal, eu cred că trebuie să obținem datele în timp real cât mai repede posibil și cred că trebuie să găsim uh, moduri alternative de obținere a acestor informații, dar asta este altă uh, discuție deja. Și în uh, final avem și opțiunea în legătură cu data precisă a colectării datelor. Acest lucru s-a fost decis de Eurostat în 2003, când pregătea sistemul ESA 95 La momentul de față acesta este precedentul, statele membre au posibilitatea de a obiecta. Cam acestea sunt subiectele pe care uh, le putem uh, discuta în raport. Dar, uh, după cum am spus, voi da acum cuvântul reprezentantului Eurostat, dacă dorește să intervină. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Voi fi foarte concis pentru că ați uh, acoperit aproape toate subiectele. După cum ați spus, uh, sistemul european de conturi furnizează uh, metodologia pentru conturile naționale. După cum știți, aceste date sunt folosite pentru politici europene foarte importante, precum cele de resurse umane, distribuirea fondurilor structurale, um, pactul de stabilitate și creștere și în special monitorizarea uh, finanțelor publice și de asemenea pentru analize economice mai largi. Această revizuire nu uh, vine la 50 de ani după adoptarea primului uh, regulament ESA și nu presupune modificări în structura fundamentală a conturilor, iar evaluarea de impact pe care am efectuat-o duce la o estimare de, vreo, de o creștere de aproximativ 2% în PIB uh, ca urmare a acestor schimbări. Schimbările majore pe care le-am uh, adoptat sunt capitalizarea cercetării și dezvoltării, capitalizarea cheltuielor militare, tratarea uh, bunurilor um, pentru procesare pe baza unui schimbări de proprietate, și, de asemenea, o analiză mai detaliată a fondurilor de pensii printr-un tabel suplimentar care um, oferă o posibilitate mai bună de a compara datele. La nivel uh, tehnic, um, am ajuns la un consens important cu Consiliul în ceea ce privește schimbările metodologice, după cum ați spus și dumneavoastră, însă discutăm uh, în continuare programul de transmitere a datelor. Înțelegem poziția statelor membre care spun că în uh, contextul crizei uh, economice și reducerilor bugetare trebuie să fim prudenți uh, atunci când facem cerințe în privința transmiterii datelor. Însă considerăm că o mai bună supraveghere a schimbărilor economice în următorii 15-20 de ani impun un sistem de transmitere a datelor care să fie realist și um, solid. Noi sperăm să limităm numărul de derogări um, solicitate de statele membre și sperăm uh, să putem uh, include elemente precum uh, capitalizarea uh, cercetării și dezvoltării și aspectul legat de pensii să fie susținute. Acestea sunt elemente foarte importante pentru, a, pentru îmbunătățirea informațiilor pe care le avem cu privire la economiile noastre, pentru că, după cum am văzut, există câteva, există lacune și există slăbiciuni în modul în care noi um, colectăm date în legătură cu evoluțiile economice. De aceea credem și sperăm că această propunere va fi uh, utilă și că va duce la îmbunătățirea situației. În legătură cu ce uh, ați spus dumneavoastră, mă refer doar la actele delegate. Noi am propus o uh, utilizare extinsă a acestora pentru actualizare, în vederea actualizării. Credem că acest lucru este important uh, din cauza că um, situația economică se schimbă foarte repede și noi avem nevoie de o metodă foarte rapidă de actualizare a cerințelor metodologice de uh, producerea datelor pentru conturile naționale. Statele membre nu sunt foarte entuziaste în legătură cu această propunere, dar noi credem că avem nevoie de un mod flexibil de actualizare a legislației și de aceea am și venit cu această propunere. Și sperăm că o veți susține. Avem multe moduri în care putem uh, purta un dialog cu BCE-ul în legătură cu eforturile depuse la noi. Noi lucrăm cu ei uh, mână-mână uh, în fiecare zi, în legătură cu toate statisticile pe care le producem. Sperăm să putem rezolva această problemă. Mulțumesc foarte mult! We've also got the council here who've asked if they can... Mulțumesc. Avem și Consiliul aici care au cerut să ia cuvântul. De obicei nu fac acest lucru, dar mă bucur cu această ocazie să pot să le dau cuvântul dacă nu vorbesc prea mult însă. Cine vrea să ia cuvântul? Nimeni? Mulțumesc, doamnă președinte. Vrem să spunem doar pe scurt cum arată lucrările în momentul de față și care este stadiul în care ne aflăm în momentul de față. Vreau să vă dau câteva informații. Mai întâi câteva informații despre reuniunea care vă interesează. În ceea ce privește termenele pentru transferul de date. Grupul de lucru de la Consiliu s-a ocupat de acest uh, subiect și dezbaterea va continua, dar până acum nu s-a luat încă nicio decizie. E vorba de chestiuni orizontale și avem și mai multe tabele. La anexa B, de exemplu, e vorba de transferul de date. Deci toate aceste puncte au fost transferate. Apoi chestiunea excepțiilor. și aceste puncte vor fi discutate mai târziu, adică după ce s-a stabilit programul pentru transferul de date, se va analiza posibilitatea statelor membre de a face primele cereri pentru exceptare și apoi vor uh, începe negocierile cu, cu Comisia. Acum, în ceea ce privește conținutul regulamentului, nu a început încă dezbaterea și nici nu se va întâmpla imediat, dacă din câte știu eu. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc. Da, Teodor. Thank you very much, Mrs. Chairwoman. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că este un moment foarte bun să upgradăm sistemul de conturi naționale într-un sistem regional și dacă ne uităm la noul regulament cu privire la guvernanța economică, am stabilit anumite corelații între creșterea PIB-ului și creșterea cheltuielilor publice și deci vedem că am făcut progrese, iar acum depindem foarte mult în politica noastră economică de integritatea datelor conturilor naționale. Deci cred că este un moment foarte bun să gradăm, să îmbunătățim această metodologie. Cred de asemenea că este și un succes pentru că am reușit să folosim uh, conturi prin satelit pentru a putea reduce activitățile care nu pot fi exprimate în termen monetar au existat foarte multe discuții, după cum știți, despre efectul poluării, despre cum să se măsoare bunăstarea în statele membre. Chiar dacă Consiliul s-a pus de acord deja pe, baz, pe această anexă A, credem că în dezbaterile noastre pe viitor, Comisia Europeană și Comisia și uh, Comitetul de Statistică ar trebui să vadă ce se întâmplă cu inflația, cum este considerată aceasta în PIB. Pentru că știm că există o diferență între inflația uh, cu privire la consumul cetățenilor și ceea ce numim noi deflație mm, față de PIB. Dacă avem o creștere de 2% și inflație de 3%, de exemplu, orice eroare în contabilizarea acestei inflații are un impact foarte clar și direct pe nivelul PIB-ului. Cred de asemenea că trebuie să vedem și cum se va reflecta în conturile naționale Um, prestarea de servicii financiare. Și cred că nu am folosit suficient rezultatele matricei de uh, conturi sociale, care este extrem de importantă cu privire la evoluția conturilor din sectorul despre care vorbim. Așteptăm raportul dumneavoastră și ne bucurăm să putem coopera pe această temă. Mulțumesc, Edward. Thank you, um, Sharon. Definitely. Um... Mulțumesc, Sharon. Într-adevăr, o revizuire a statisticilor fundamentale, cum ar fi contabilizarea, contabilitatea națională și regională, este importantă. Foarte multe lucruri au fost deja realizate la ONU, dar avem o oarecare afinitate în cadrul Uniunii Europene și uh, este foarte util să adaptăm și să revizuim aceste schimb, aceste situație în cadrul Uniunii Europene, fără să contravenim, bineînțeles, sistemului uh, ONU. Din punct de vedere al politicilor, PIB-ul este, după cum ați spus și înainte, un indicator foarte important atât pentru finanțe publice, pentru creștere, pentru inflație și așa mai departe. Este deci păcat că multă lume nu realizează acest lucru, că este într-adevăr un indicator foarte bun. Sigur că nu include activitățile menajere, de exemplu, măsoară subiect, sectorul public, care în multe țări este destul de mic, dar în altele 30 până la 50, chiar peste 50% și nu măsoară însă uh, outputul, doar inputul. Așadar, acele sectoare publice care sunt mai puțin eficiente și care însă uh, au mai mulți angajați, dar produc foarte puțin, sunt inflat, sunt uh, practic exagerate de prezente. Și pe dos, cele care sunt eficiente și au mai puțin angajați și rămân la nivel, nu sunt, uh, nu se regăsesc în conturile naționale. Același lucru pentru contabilitatea ecologică. Nu trebuie să fim atât de sofisticați, dar în uh, conturile naționale nu avem deloc uh, aspectul de mediu. Vorbim despre locuri de muncă verzi, avem însă tradițion, um, sectoare uh, de prelucrare tradiționale și știm că OCDE-ul face un studiu în acest sens. Sper că acest studiu să fie inclus cu nomenclatura sa în concluziile noastre și sper să existe o subcategorie cu nomenclatura aferentă pentru aceste locuri de muncă verzi, care să ne ajute să identificăm și acele sectoare care sunt promițătoare pentru viitor. Pe total pot spune însă că salutăm uh, aceste revizuiri și ne bucurăm să putem analiza acest raport. Mă bucur ca raportor din umbră, împreună cu colegii mei raportori din umbră și cu dumneavoastră, doamnă președinte, să putem să discutăm atât de multe pe acest subiect important. Mulțumesc, spune președinta. După cum spuneam, uh, fac acest lucru chiar din uh, prezidiu, m-au ajutat foarte mult, după cum vedeți. Acum încercăm să avem un proiect de raport care să fie gata în decembrie, cu termenul de depunere a amendamentelor 18 ianuarie și am discutat la sfârșitul lui februarie să încercăm să votăm apoi pe 20 martie și în plan, plenară după aceea. Să sperăm că putem să includem toate ideile pe care le-am discutat astăzi în primul raport. Iar apoi vom avea timp să mai uh, rezolvăm detaliile, să vedem însă cât de departe ajungem până atunci. Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la punctul 5, care este modificarea directivei cu privire la cadrul de impozitare a produselor energetice și electricitate. Astrid Luling este raportoare. Din păcate, Filip Lambert nu poate să vină, este blocat undeva. Doamna Luling are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. După primul schimb de opinii, opinii pe care l-am avut aici pe 31 august, am explicat că la prezentarea revizuirii unei directive pe tema impozitării energiei în aprilie anul trecut, Comisia Europeană a propus altceva decât o cosmetizare a unui text care exista deja a propus uh, o adevărată revoluție coperniciană, aș spune, cu efecte imediate și pe termen lung. Explicasem de asemenea că mă aflu eu într-o situație foarte complicată care a suscitat și comentarii destul de contradictorii. M-am bazat însă foarte mult pe susținerea și contribuțiile colegilor mei, fie că sunt raportori din umbră sau nu. După ce am lucrat intens pe această temă și mai ales după ce am ascultat reprezentanții ministerelor și administrației uh, vamale și a reprezentanții diferitelor interese, branșe profesionale și a societății civile, am, da, mi-am dat seama că toată lumea este convinsă de importanța acestui text dar că multă lume interpretează altfel acest text, câteodată chiar altfel decât noi. Am uh, oprit de aceea liniile directoare ale textului nostru pentru ca să prezentăm un text echilibrat și coerent care să servească mai ales drept bază de compromis la Consiliu. Acum, prin proiectul meu de raport, avem deci o bază concretă de lucru și sper eu că această bază să fie primită și pozitiv de către colegii mei care cu siguranță vor avea și amendamente. Din punct de vedere principial, doamnă președinte, aș vrea să subliniez că această propunere este o contribuție importantă la strategia europeană 2020 în ceea ce privește reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră. Este deci un text esențial dar un dosar atât de amplu și de esențial cum este fiscalitatea energiei în Uniunea Europeană nu poate să rămână să țină cont de toate regulile politicii de mediu sau uh, energetice. Eu cred însă că obiectivele politicii energetice, dar și obiectivele politicii industriale sunt mize extrem de importante. Deci, după părerea mea, trebuie să găsim un echilibru corect între mizele care câteodată se bat cap în cap pentru ca să dăm impulsul corect la nivelul Uniunii Europene pe această temă. Asta este ce am încercat eu să fac prin raportul meu. Am elaborat mai multe propuneri pe care le-am prezentat în raport. În același context, eu cred că ar fi înțelept să avem o coerență mai bună între diferitele dosare pe temă energetică care sunt în momentul de față pe rolul instituțiilor comunitare, chiar și în Parlamentul nostru. De exemplu, directiva pe tema eficacității, eficienței energetice, care este în momentul de față uh, în alte comisie spre examinare. Trebuie de asemenea să ne punem de acord pe anumite orientări fundamentale ale politicii energetice europene, care mai urmează însă să fie definită aceasta din urmă. Știu că poate aceste lucruri par evidente, dar eu vreau să le exprim totuși în acest raport. Ca să revenim însă la textul concret, eu v-aș propune să susținem o abordare metodologică a uh, Comisiei, pe care ne-a prezentat Comisia, deci de impozitare a energiei pe o bază dublă. Pe de o parte, în funcție de emisiile de dioxid de carbon și, în al doilea rând, cu privire la conținutul energetic. Acest sistem pare să fie cel mai logic și pare să fie și cel mai coerent, mai coerent decât cel dinainte, pentru că el poate să ducă la o mai bună utilizare a surselor energetice și la o folosire mai puternică a energiilor non-poluante. Eu zic deci că trebuie să menținem această abordare. Pe de altă parte, introducerea unei taxe de 20 de euro pe tonă de emisii de dioxid de carbon ar garanta venituri fiscale de 20 de miliarde de euro pentru toate țările Uniunii Europene din 2020, ceea ce este o sumă destul de considerabil având în vedere situația în care ne aflăm din punct de vedere financiar. De altfel, unul din efectele cele mai tangibile ale propunerii Comisiei, adică respectarea principiului de proporționalitate între diferitele praguri minime care au fost stabilite la nivelul Uniunii Europene, nu și-a găsit locul la mine în raport. Eu nu sunt pentru această propunere. Am ascultat multe părți pe această temă. În primul rând am ascultat poziția statelor membre, care cu toții, în afară de trei sau patru state, au fost împotriva acestei abordări. Noi, în Parlamentul European, cred eu, trebuie să ținem totuși cont de realitățile politice de pe teren și chiar dacă nu suntem în procedura de codecizie în acest dosar, eu consider totuși că rolul nostru nu este să propunem ceva care nu are nicio șansă să fie adoptat după aceea de către statele membre, iar misiunea noastră este mai degrabă, zic eu, să propunem un compromis care să fie acceptabil din punct de vedere al Consiliului, chiar dacă, după cum spuneam, poziția Parlamentului ar putea să pară mai puțin ambițioasă decât poziția inițială a Comisiei. În ceea ce privește un aspect instituțional, trebuie să fim conștienți de faptul că respectarea strictă a proporționalității de către statele membre va putea să ne prevină, inter, să prevină intervenirea directă pe impozitarea uh, energiei în toate statele membre când în momentul de față se aplică regula pragului minim peste tot, într-adevăr, principiul de proporționalitate ar avea efecte destabilizante și aceasta ar duce la o creștere puternică a prețului pentru motorină în majoritatea statelor membre. În uh, ceea ce privește politica industrială, în general, creșterea considerabilă a prețului motorinei în majoritatea statelor membre, de exemplu în Germania, ar fi o creștere de 31 de cenți pe litru până în 2023. Da, această creștere, după cum spuneam, ar fi foarte problematică, mult mai problematică decât uh, ar putea să fie benefică. Trebuie să știm de asemenea că Europa dispune de un avans de competitivitate considerabil față de celelalte părți ale lumii în ceea ce privește dezvoltarea tehnologică a motori, motoarelor pe diesel și deci că această dezvoltare necesită o cercetare de vârf acesta este un atu puternic al Uniunii Europene față de alte economii și nu mi se pare rezonabil în acest context să obligăm industria automobilă, industria auto în Europa, care are de suferit o concurență sub Uh, puternică din partea statelor terțe și la, care trebuie să se confrunte cu probleme structurale, deci nu mi s-ar părea corect să îi mai procurăm încă un șoc uh, atât de destabilizant. Chiar într-o perioadă de tranziție de 10 ani, mi s-ar părea mult prea uh, slabă pentru ca să putem amortiza toate șocurile. Al treilea argument puternic care vorbește împotriva argumentului proporționalității este efectul asupra prețurilor la consum. Riscul de inflație care ar veni de la, din creșterea puternică a prețului carburanților nu poate să fie înlăturată acest aspect. Cu atât mai mult cu cât statele membre nu pot să susțină această măsură din cauza situației cu care se confruntă în domeniul finanțelor publice, că doar vorbim de asta de, tot, de, azi, dimin, de azi după masă. Și taxele pe consumul de benzină mi se pare de asemenea o soluție cu care n-am face decât să penalizăm consumatorii și sistemul și sectorul transporturilor, mai ales al transporturilor publice, care ar trebui să se confrunte cu o creștere puternică a prețurilor. Evoluția prețului energetic este deja sursa principală a inflației. BCE-ul ne-a arătat că ea este responsabilă de 13 până la 16%, pentru că avem o creștere de 3% a inflației, mai ales din cauza creșterii prețurilor carburanților și deci a petrolului, care într-un an a trecut de la 13 la 16% această creștere, de la 16 puncte procentuale. Trebuie deci să mai adăugăm alte mecanisme care să alimenteze, să evităm uh, adăugarea altor elemente care să mai sporească în plus această povară. Eu propun, deci, să lăsăm la o parte deci această propunere al proporționalității. În aceeași logică sunt și împotriva propunerii de indexare automată a pragului minim de impozitare cu privire la evoluția prețurilor um, de bază a uh, CO, a emisiilor de dioxid de carbon. Sunt vehement împotriva acestei măsuri și mă miră că de obicei Comisia Europeană, care este atât de promptă să denunțe indexarea automată a salariilor acolo unde ea mai există încă, cu aceleași argumente, practic, ne propune să introducă această indexare la uh, taxarea energiei nu cred că se poate înțelege așa ceva. Oricum o fi, doamnă președinte, este important ca legislatorul să rămână suveran față de această decizie, pentru că o creștere automată nu poate să fie tolerată. Și fiindcă că nu mai am timp să vorbesc, uh, mă interesează poziția celorlalți colegi, raportori din umbră. Aș vrea să abordez un ultim punct cu privire la carburanții, carburanții de substituție, cum ar fi GPL-ul, gazul lichefiat sau gazul natural comprimat. Dintr-un motiv de coerență, ar trebui ca aceleași uh, taxare care se aplică la dioxidele de carbon să se aplice la toate tipurile de combustibil, inclusiv gazul și petrolul lichefiat, dar și la gazul, petrolul uh, comprimat, gazul natural comprimat. În ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon, regimul fiscal ar, uh, ar taxa, bineînțeles, uh, combustibilii respectivi, dar nu există niciun alt avantaj fiscal având în vedere și că rata, adică nivelul taxării foarte jos, foarte scăzut la acești combustibili în anumite state membre, trebuie să ne gândim că va mai trebui să treacă ceva timp până când aceste state să poată cu adevărat să facă concurență um, în combustibililor Uh, celorlalți combustibili din cauza taxelor de infrastructură și de investiții necesare. Eu sugerez de aceea să limităm uh, pragul minim de impozitare și să nu îl indexăm din 2018 așa cum se propusese, pentru că o astfel de limitare a creșterii potențiale ar permite carburanților de substituție să aibă un avantaj considerabil care este necesar tocmai pentru a putea dezvolta și o tehnologie mult mai uh, eficientă necesară. Și în concluzie aș dori să subliniez că am încercat să adopt uh, o abordare constructivă și realistă și pentru cei care văd paharul pe jumătate gol, aș spune că introducerea unei taxe pe dioxidul de carbon pentru toate sectoarele care nu sunt supuse unui sistem de schimburi de cote de emisii acest lucru este deja mult. Faptul că am schimbat metodologia pentru a calcula pragul minim aplicabil uh, diferitelor tipuri de energie ar fi un lucru bun, deși eu cred că în continuare trebuie să se taxeze, să se impoziteze combustibilii pe volum, spre deosebire de ceea ce spune Comisia. E vorba de cantități uh, foarte mari și eu propun ca Parlamentul să susțină pună Consiliului această propunere să meargă mai departe în această direcție, așa cum o spun și unii raportori care și-au dat avizul și a căror rapoarte le-am citit, a căror avize le-am citit, sunt destul de siderată, trebuie să vă spun, de ceea ce au propus. Trebuie să mergem mai departe, într-adevăr, dar trebuie să așteptăm mai întâi amendamentele din comisiile pentru aviz și cred că dacă mergem în această direcție, vom putea asigura un refuz clar din partea statelor membre. Eu voi urmări cu atenție evoluția proiectului de aviz. Cred că adoptarea acestuia va fi o mare surpriză pentru toată lumea și pentru unii raportori dar eu zic să vorbim doar atunci când uh, vom fi terminat cu adoptarea acestui raport. Eu nu am abordat acum, de aceea, probleme cum ar fi exceptarea sistem, uh, sectorului de, naviga, de navigație aeriană și și maritimă și nu cred că e cazul să abordăm acum alte probleme care vor trebui însă abordate mai târziu. Când vom avea aceste avize, adică exceptarea agriculturii pisciculturii, a silviculturii și a altor uh, domenii din acea, de la această regulă. Nu vreau să le enumăr pe toate acum. Vreau doar să vă rog să vă mai informez cu ceva pe care, fapt pe care l-am aflat în această dupămasă am aflat că opoziția în Consiliul de Ministri că există o punere în cadrul Consiliului de Ministri și președinția polonă nu mai dorește să mai abordeze acest subiect pentru că nu reușește să ajungă la un compromis. Aș putea să citez o informație din Financial Times Germania, și anume planurile Comisiei Europeane de impozitare a acestor combustibili sunt, se lovesc de rezerve și rezistențe puternice ale statelor membre. Multe națiuni și-au exprimat deja rezervele la o reuniune cu Reper împotriva acestui sistem și anume de impozitare a combustibililor cu privire la emisiile de dioxid de carbon. Nu se poate ajunge la un compromis pentru a um, face față planurilor domnului Șemeta și Germania este printre cei care rezistă. Diferențele sunt însă atât de mari, astfel încât și o dezbatere de astăzi, care fusese planificată pentru acest subiect, se Uh, riscă să nu mai aibă loc. Comisia cere ca cele 27 state membre să-și creeze o poziție. Aș vrea să știu dacă este adevărat din partea Comisiei, aș vrea să știu acest lucru, că se dorește o avortare a acestei propuneri a domnului Șemeta. Ar trebui să ne spuneți acest lucru și dacă este cazul, trebuie să știm ce vrem noi să facem apoi cu raportul meu. Mulțumesc! Thank you very much, Astrid. We will obviously follow that up. Da, vom discuta acest subiect uh, ceva mai târziu. Am o listă cu rapoarte din umbră, Eduard. Mulțumesc, doamnă președinte. Colegul meu uh, își cere scuze pentru absență și mi-a transmis câteva note pe care le voi citi. În primul rând, uh, este de acord cu uh, proiectul de raport al doamnei Luling, dar sunt și câteva puncte în legătură cu care nu este de acord, pe care le numește slăbiciuni. Însă începe cu punctele tari. Consideră că este foarte bine ca principalele elemente fundamentale din propunerea Comisiei să fie acceptate, că sunt acceptate. Structura duală a textului, bazată pe uh, conținutul referitor la energie și la CO2. Această structură permite abordarea problemului impozitorii, redu impozitării reducerii uh, emisiilor de dioxid de carbon și, uh, se, uh, și faptul că se dorește ca um, aceste politici să meargă împreună este o inițiativă foarte bună. Coordonarea între uh, Inițiativa a fost până acum uh, destul de slabă. Este nevoie de o abordare mai coerentă. Eforturile de simplificare ale textului, a textului sunt lăudabile, însă simplificarea nu aduce întotdeauna îmbunătățiri. De ce? Ar trebui să încercăm să simplificăm, dar uh, să fim siguri că nu pierdem mecanisme legislative pe drum, că nu le pierdem din vedere. Uh, Domnul Ludvigsen consideră că trei chestiuni cheie trebuie să fie discutate în mai multe detalii. În primul rând, eliminarea principiului neutralității combustibilului, un principiu pe care îl consideră problematic. Acest principiu care spune că um, tot combustibilul folosit în același, scop, în același scop trebuie să fie uh, impozitat la aceeași rată este logic și uh, că stabilește un, un mediu de condiții egale, lucru care pe termen lung poate aduce o plus valoare importantă. Fiecare combustibil uh, are ocazia de a fi impozitat și fiecare decizie de investiții poate fi bazată pe uh, elemente previzibile. Există câteva îngrijorări legate de aplicarea acestui principiu uh, și legătura fiscală dintre diesel și benzină se vorbește și despre motoare eficiente um, care folosesc combustibil diesel și trebuie să uh, fim foarte atenți când punem în aplicare aceste um, principii. Însă nu trebuie să exagerăm impactul acestor principii. Statele membre nu uh, vor uh, face un pas către stabilirea acestei relații dintre benzină și motorină uh, Um, dar strategiile de obținere a neutralității vor duce probabil la o creștere a ratei impozitării um, motorinei. O idee promizătoare este aceea de a determina uh, statele uh, membre să urmeze o cale uh, treptată către neutralitate. să se treacă treptat la neutralitate de plină. Acest lucru că aceste um, măsură de stabilire a acestui mecanism poate permite um, investitorilor să își adapteze afacerile în mod rezonabil. Nu există Uh, argumente convingătoare pentru acest principiu. A doua chestiune este următoarea. Doamna Luling a vorbit despre indexarea automată a um, nivelurilor fiscale minime, lucru care ar duce la creșterea inflației. Acest lucru este justificat doar dacă se alege un index uh, Um, de stabilire a prețului uh, inadecvat, dar Comisia a ales un index care exclude produsele din domeniul energetic și nu avem motive să credem că indexarea ar duce la generarea unei probleme de inflație. Um, în termeni reali, Suedia a al, a aliniat uh, nivelele minime la energie și la CO2 cu prețurile la consumator, lucru care nu a dus la creșterea inflației. De aceea credem că este o idee bună să folosim indexarea nivelurilor minime, uh, astfel încât aceste nivele să nu fie uh, practic golite în termen real. Din 2003 s-au produs aceste fenomene chiar în cadrul directivei și trebuie să schimbăm acest curent să inversăm această dinamică. Ultimul punct. Sunt mai multe chestiuni legate de combustibilii regenerabili, care nu sunt um, abordați uh, nici în raport și nici în propunerea comisiei. Uh, în acest domeniu complicat trebuie să uh, luăm măsuri pentru ca aspectul să fie abordat cum se cuvine. Sunt mai multe aspecte care trebuie luate în calcul. Sunt patru. Primul, ar fi uh, ca taxele din domeniul uh, transportului aeronautic și naval să uh, devină obligatoriu. Dar unele dintre ele sunt prea mari și nu sunt motivate de legislația internațională. Scutirea existentă, exceptarea existentă pentru, bio, pentru combustibilii folosiți uh, de uh, gospodării um, nu uh, sunt de suficient. În al treilea rând, ar trebui să promovăm introducerea vehiculelor hibride prin aprobarea unei exceptări temporare pentru electricitatea folosită pentru încărcarea acestor vehicule. Uh, și ultimul punct, ideea Comisiei de a nu aborda anumite chestiuni până în 2015 este îndoielnică. Toate deciziile privitoare la principii trebuie să fie luate acum. Și detaliile tehnice um, se vor pune la punct de către comisie din 2015. Dacă nu facem așa, există riscul uh, de a bloca uh, decizii care sunt vitale pentru ca directiva să poată funcționa uh, cum se cuvine. Proiectul de raport reprezintă o bază foarte bună pentru discuțiile ce vor fi purtate în săptămânile și lunile ce vor urma. Președintele, mulțumesc foarte mult. Uh, Filip Belger are cuvântul din partea ALDE. Uh, uh, mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să mulțumesc doamnei Lulin pentru proiectul de raport și pentru buna cooperare. Încep cu principiile de ordin general la care m-am gândit eu uh, prin prisma amendamentelor. În primul rând, eu cred că noua directivă cu privire la impozitarea energiei ar trebui să facă astfel încât uh, impozitarea generală să crească și din motive bugetare. Doamna Luling a spus că directiva se referă la obiectivele 2020 și a spus că trebuie să existe o trecere către uh, impozitarea um, energiei uh, pentru ecologizare. Trebuie să existe condiții egale pentru toate produsele energetice și sunt de acord cu doamna raportor. Trebuie să avem o dublă impozitare, o dată pe dioxid de carbon și o dată pe consum. E un sistem bun pentru consumatorii noștri, dar și pentru industrie. E important de spus încă un lucru. Uh, Obiectivele de mediu ale Uniunii Europene sunt foarte importante și aici mă refer la ceea ce se întâmplă și la alte comisii parlamentare, spre exemplu la transporturi. Um, independența energetică, dependența energetică trebuie să scadă. Și aici trebuie să tratăm diferite resurse de energie într-o manieră coerentă. Este o precondiție pentru a ajunge la un text bun de compromis. De asemenea, Cred că trebuie să fim foarte ambițioși în fața Consiliului, dar totodată realiști. E clar că e nevoie de ambiție, dar nu sunt de acord cu ceea ce s-a spus până acum în ceea ce privește principiul proporționalității. E clar că avem nevoie de un level playing field, de condiții egale pentru uh, diferitele surse de energie, dar autoritățile nu trebuie să fie ele în măsură să decidă cât sunt impozitate diferitele resurse. Asta trebuie să o decidă piața. Eu cred că în diferitele state membre trebuie să analizăm cum anume se ajunge la proporționalitate. Eu nu cred că trebuie să facem asta crescând prețul la motorină. Am putea, spre exemplu, să reducem prețul petrolului și vă stau la dispoziție pentru o dezbatere în acest sens. Ar fi, de asemenea, posibil să introducem o perioadă de tranziție, astfel încât consumatorii și industria să se poată adapta la noua situație și să asigurăm un ciclu de investiții, pentru că e important. Din punct de vedere statistic, dacă crește prețul la motorină, atunci urmările nu sunt la nivelul uh, achiziționării de motorină, ci anumite state membre vor face uh, să fie alese anumite vehicule pe motorină pentru prețul crescut al combustibilului. S-a sugerat și indexarea automată. Eu sunt împotriva acesteia. Eu cred că am uh, creat un precedent. Este inacceptabil să indexăm să indexăm prețul la energie. Știm că unele state membre nu vor, de exemplu, indexarea salariilor. Noi nu suntem de acord nici aici, nu suntem de acord cu indexarea costurilor prin autorități. De asemenea, în ceea ce privește bugetul, nu sunt de acord cu doamna raportor. E important să transmitem într-adevăr un mesaj uh, în favoarea persoanelor defavorizate social. Putem să corectăm din punct de vedere social programele energetice. Unele state o fac deja. Și un ultim punct, sectoarele um, energofage. E important să nu uh, avem o dublă impozitare aici, ci ar trebui să uh, vedem cum anume aceste sectoare uh, se pot adapta la noul sistem. E nevoie de o marjă de adaptare. Trebuie să avem un acord suprasectorial în acest sens. Vedem așadar în concluzie că suntem de acord uh, cu raportarea la anumite capitole, la altele nu. Trebuie să ajungem la un compromis trebuie să găsim un compromis împreună cu raportoarea și cu raportorii din umbră. Dar, principial, sunt de acord că acest dosar este dificil și important totodată, iar noi, în Parlamentul European, trebuie să fim ambițioși și să spunem foarte clar în fața Consiliului în ce direcție ar trebui să ne îndreptăm cu toții. Mulțumesc. Ivo are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi amintesc când am avut primul schimb de opinii cândva la finele lui august și știu că am spus că abia aștept să cooperez cu doamna Lulling. Și am avut dreptate, fiind nerăbdător, pentru că doamna Lulling a organizat cel puțin câteva reuniuni foarte importante mm, a, existat o audiere interesantă și importantă pe marginea acestei directive la fel de importante, doresc să îi mulțumesc raportoarei pentru faptul că a ținut cont de toate opiniile exprimate în cadrul acelor uh, întrevederi. Am pregătit totuși câteva comentarii, comentarii introductive, dacă vreți. Ținând cont de mm, ceea ce s-a exprimat până acum, mă voi limita doar la cele mai importante puncte conținute în acest raport. În primul rând, ne referim la principiul proporționalității. Sunt perfect de acord cu poziția doamnei Lulling. Vorbesc acum în numele grupului meu ECR. Noi suntem pentru abolirea principiului proporționalității. În al doilea rând, Um, indexarea automată a bazelor minime de impozitare. Suntem împotriva indexării și dacă bine am înțeles, și aici uh, ne aliniem poziției doamnei Luling. În ceea ce privește derogarea sectoarelor uh, de transport maritim și aerian și dezbaterea dacă derogarea să fie obligatorie sau voluntară. Ne vom uh, poziționa de partea celor care vor vota pentru derogarea voluntară. Iar uh, în ceea ce privește perioada de tranziție, vreau să vă spun că noi luăm foarte în serios tranziția și credem că această perioadă e foarte importantă și ar trebui să ofere o marjă de adaptare industriei și consumatorilor. Așadar, vedem că în ceea ce privește aspectele cheie ale acestui raport, noi suntem apropiați de poziția doamnei Luling. Doamna Luling, către finele intervenției domniei sale, a menționat că circulă zvonuri pe la Consiliu, care, zvonuri care contravin complet raportului nostru, nu ne rămâne decât să așteptăm un rezultat final. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Sven vorbește numele lui Filip. Da? Aș dori ca numele lui Filip să fac câteva comentarii pe marginea acestui raport. Vă atrag atenția asupra faptului că Am învățat la universitate că economia e, ține de eficiență. Noi suntem uh, exact la o comisie pe afaceri economice și monetare și din câte am înțeles până acum, Ehm, abordarea e una care vizează ceea ce se întâmplă pe termen scurt la nivel industrial și mai puțin ceea ce se întâmplă pe termen lung la nivelul impozitării. Și dacă e să ne gândim cum putem să proiectăm un sistem eficient de impozitare energie, atunci nu ar trebui să fie privilegiat un tip de combustibil în fața, celui, în fața unui alt tip. Uh, Asta este rezultatul unei gândiri înguste pe termen scurt și aici e favorizată motorina. Știm foarte bine că guvernul german a distribuit uh, poziția producătorilor auto la Consiliu și a fost foarte mândru că astfel sprijină o tehnologie care, de fapt, nu e adaptată la această eră a schimbărilor climatice. Și de aceea, Comisia a transmis un mesaj foarte puternic, spunând că ar trebui să existe abordare rațională și eficientă a impozitării energiei în domeniul combustibilului. Prin urmare, ar trebui să ținem cont de două elemente, eh, emisiile de CO2 și Uh, Uh, eficiența energetică, intensitatea energetică. Ar trebui să existe proporționalitate la impozitare. Aș dori să o întreb pe doamna raportoare, care sunt deliberările de eficiență atunci când discutăm în termeni economici despre acest subiect și de ce uh, ați renunțat la acest capitol din propunere? De asemenea, cred că pentru a menține nivelul poverii uh, de impozitare um, la, în echilibru, ar trebui să existe un fel de indexare. Asta pentru consumatori, pentru că știm foarte bine că fără indexare, adesea este foarte greu să mm, ridicăm impozitul mai târziu. Iar ideea de bază a impozitării energiei este aceea de a reduce consumul la final. Vedem uh, acest lucru și în domeniul accizelor. Și vedem care este logica indexărilor. Deci există motive foarte bune pentru a avea aceste indexări. În ceea ce privește ajustarea prețului emisiilor de dioxid de carbon, aș tinde să spun că nu ar trebui să avem revizuire aici, ci acte delegate. Uh, prețul uh, de pornire ar trebui să fie 30 de euro pe tonă și nu 20. Mi se pare o sumă mai adecvată, date fiind problemele cu schimbarea climatică. Iar în ceea ce privește interdicțiile și derogările, abolirile și derogările, mă scuzați, eu cred că nu ar trebui să facem ca statele membre să nu mai poată impozita sectorul maritim și aerian sau uh, biomasa de asemenea, nici produsele energetice și electricitatea utilizată pentru a genera uh, curent, pentru a genera electricitate. Da, aici mi se pare că este o greșeală în document, spune vorbitorul. Cred că ar trebui să apărăm propunerea Comisiei și ar trebui să ne îndreptăm către un sistem mai rațional și eficient de impozitare a energiei în domeniul consumului de combustibil și să facem tot posibilul pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon. Aș dori să fac un apel la toți membrii acestei uh, comisii și să spun că schimbarea climatică a fost uh, analizată în raportul Stern ca fiind cel mai mare eșec de piață cu care ne confruntăm la ora actuală. Trebuie să avem o perspectivă pe termen lung, pentru că um, ține de bun simț economic, mai ales într-o comisie pentru afaceri economice și monetare. Mulțumesc. I've got three speakers more on the list. We've Mulțumesc, am trei vorbitori pe ordinea de zi. De fapt, avem șase minute și aș vrea să-i rog pe acești vorbitori să fie cât se poate de eficienți, pentru că ei nu sunt vor, uh, raportori din umbră. Domnul Langen, Goebbels și Hans-Peter Martin. Nu avem prea mult timp, nu avem timp și de comisie, nu. Doamnă președinte, foarte pe scurt. Nu e vorba de mm, cât de mare să fie taxarea, cât de ridicată. Propunerile comisiei sunt de, se găsesc sub uh, marja actuală de impozitare în momentul de față. Nu este vorba de o creștere a impozitării. Aceasta a fost prima remarcă. A doua, se face politică structurală în mare măsură care este în contradicție cu deciziile de până acum ale Comisiei Europene. Unii colegi noi nu mai știu, poate, dar eu am fost raportor uh, pe tema emisiilor de dioxid de carbon a mașinilor personale în 2008 și am fost și shadow pentru energiile regenerabile în Comisia ITRE și atunci, în mod conștient, am uh, discutat despre transporturi, despre automobilele personale și despre reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Am vorbit despre uh, autovehiculele verzi. Greenpeace-ul uh, nu a susținut neapărat această inițiativă, dar Parlamentul a susținut-o și a dorit să mizeze pe tehnologiile regenerabile, ceea ce arată că lucrurile se pot accelera că motorina, pe lângă motorul cu ardere, de fapt lucrează mult mai eficient și are valori mult mai scăzute. 98% din între, întregul transport uh, de mărfuri pe, pe rutier care se face cu astfel de camioane ar face ca dacă s-ar da o astfel de prevedere, toate tipurile de energie ar uh, fi uh, imediat, uh, ar trebui să plătească, pentru ele s-ar trebui plătit un impozit minim, ceea ce ar duce la faptul că, de fapt, nu este o politică de, bazată pe emisiile de dioxid de carbon, pe care o facem, și o politică tehnologică. Acesta este, de fapt, un exemplu care arată dilema Comisiei Europene, pentru că, pe de o parte, se doresc propuneri de reducere a dioxidului de carbon pe care noi ne susținem și, pe de altă parte, se uh, încearcă exact opusul. Dacă nu există o linie clară în Comisia Europeană, nu vom ieși din această dilemă a competențelor împărțite uh, și a uh, prevederilor neclare. De aceea aș vrea să spun că nu se va ajunge la ridicări neapărat a ratei de impozite, pentru că acesta rămâne în continuare sub un anumit prag, dar e vorba de un transfer al hotărârilor pe care le-am luat până acum E vorba de uh, subsidiaritate față de statele membre care sunt până la urmă responsabile de politica fiscală și în același timp contravine uh, și aceasta se supune principiului de unanimitate. Nu numai Germania este în acest caz, ea a devenit mai vizibilă, dar acele state care și-au stabilit în domeniul auto un, uh, obiectiv ambițios, în, fără că e Franța, Italia, Germania, Olanda, acestea uh, au stabilit foarte clar care este obiectivul. Nu se poate ca într-o chestiune de structură să stabilim anumite valori uh, concrete și valori uh, obligatorii care sunt de fapt împotriva ceea ce s-a încercat până acum și în același timp să dăm, permitem toate um, excepțiile de la această regulă, cum ne-a citit domnul Luna din uh, țările nordice, ne-a citit despre țările nordice și poate că uh, doamnei comisar pentru mediu îi convine acest lucru, dar pe de altă parte lucrurile acestea au fost retrase după aceea. Socialiștii din acest parlament nu au mers până la capăt în această propunere. Și pot spune și eu ca doamna Luling, atunci nu mai servește nici ideologia la nimic. Eu propun să ajungem la o majoritate, va exista o majoritate împotriva acestui uh, propuneri, pentru că abordarea este greșită. Comisiei nu-i pasă ce se propune în alte branșe, în alte domenii de competență. Mulțumesc. Robert. Mulțumesc, Robert Goebbels. Mulțumesc, doamnă președinte. După cum știm, calea spre infern este pavată cu intenții bune. Comisia ne-a propus o directivă care este din nou caracterizată prin această tendință angelică de a prezenta lucrurile de salvare a planetei doar de către comisie, ceea ce bineînțeles nu va fi cazul. Miza principală a acestei directive este taxarea și impozitarea în continuu. Și pentru acest motiv, Comisia propune un sistem de indexare automată a impozitelor. Când ni se spune că Până în 2020 o să avem 20 de miliarde de euro încasați uh, de taxe. Aceasta, bineînțeles că ministrii de finanțe pot fi bucuroși de această veste, dar aceasta va fi din nou o povară pe bugetele cetățenilor noștri, mai ales pe bugetul uh, celor mai uh, nevoiași care, din păcate, au nevoie de mașina personală. 20 de miliarde de euro de taxe suplimentare nu va fi probabil nici sfârșitul poveștii, pentru că după aceea se va mai indexa mai departe, aceasta înseamnă că vom uh, favoriza inflația. Indiferent ce vom face, aceasta va duce la mai multă inflație. Și aceasta duce, la rândul său, la o economie mai puțin eficientă. Această directivă penalizează, de fapt, milioanele de șoferi care s-au decis pentru mașini cu motor diesel. Vă, mașini care se știe că sunt mai eficiente decât uh, cele pe benzină. Deci este concret acest exemplu și este clar că lobby-ul din domeniul petrolului aplaudă această propunere a Comisiei. Mă miră că și verzii aplaudă împreună cu lobby-ul petrolului, pentru că producătorii de benzină și de motorină au, desigur, probleme din cauza că consumatorii doresc uh, mașini diesel și nu mai reușesc să-și vândă mașinile pe benzină. Interesul lobby-ului petrolului este deci evident în fața acestei directive. Eu personal nu vreau să urmez această logică. Eu voi introduce un amendament care va cere Parlamentului să respingă a, suntem doi, foarte bine. Deci să respingă în totalitate propunerea Comisiei de Directivă. Dacă acest amendament nu va fi adoptat, atunci voi susține propunerile raportoarei noastre și sper ca și Consiliul să avorteze această propunere de directivă. Eu am fost întotdeauna pentru dreptul la, avorta, la avort și cred că în acest caz este mai necesar decât oricând. <coughs> Thank you very much. We, we are already over time on... Am depășit uh, deja timpul alocat pentru acest punct, deci mai avem un vorbitor, Hans-Peter Martin, oricum. Mulțumesc. Eu, ca fan de motorină, nu pot spune nimic, nu pot să fiu obiectiv, dar despre lobby pot spune câte ceva. Comentariu din sală fără microfon. Nu asta am vrut să spun, domnule Langen. lobby petrolului, lobiul verzilor, mai există și multe lo- alte lobby-uri care vor reacționa. Există un limbaj de cod în anumite cercuri și, doamnă Luling, aceasta mă deranjează atunci când luăm în serios amendamentul dumneavoastră, ultima propoziție cu obiectivele industriale, uh, e uh, factorul de referință de emisii de dioxid de carbon și sursele de energie regenerabilă, toate aceste exceptări ne arată care este perspectiva din care ați scris dumneavoastră acest raport și cred că din perspectiva ecologică putem fi împotrivă. Este sigur clar că nu este evident dacă este bine sau nu să indexezi uh, impozitele, dar și aici se pare că întotdeauna în cercurile dumneavoastră se vorbește despre o fiabilitate a prețurilor în cazul unor restructurări. Un exemplu ar fi catalizatorii, de care se spunea tot timpul că aceștia vor omorâ industria auto și vor face diverse limitări, vor impune limitări, dar se știe, de exemplu, ce s-a întâmplat în California și în Los Angeles, care uh, s-a transformat într-o industrie verde, s-a transformat într-un loc puțin poluat și eu cred că se poate ajunge la acest obiectiv. Dacă știm că, indiferent ce se întâmplă, nu poate să existe un dumping de prețuri în domeniul impozitării energetice, și dacă pot să mă bazez pe faptul că această indexare se întâmplă previzibil, atunci pot calcula mai bine ce mă așteaptă și pot să și susțin obiectivele de mediu care au și un preț. Eu cred, deci că, din perspectiva multora, această indexare uh, poate să aibă un sens foarte clar. Mulțumesc! Right. Thank you very much. I've, I've already ruled out the commission. Mulțumesc foarte mult. Am eliminat deja uh Comisia din discuție, pentru că știu că nu vom avea uh, timp. Astrid, vrei să mai spui câteva cuvinte în final? Nu, doamnă președinte. În primul rând, eu uh, vreau să constat că grupul socialist are două poziții extreme. Păcat. Păcat că spui asta. Nu ai reușit să-ți convingi grupul. Este foarte dificilă această situație pentru mine, pentru că eu trebuie să încerc să întrunesc o majoritatea. Văd că uh, grupul meu, sper că grupul meu este deja de partea mea, dar cel de-al doilea grup încă nu și-a format o opinie. Nu știu dacă pot conta pe ei sau nu pentru a obține o majoritate și nu uh, pot conta nici pe uh, ceea ce am auzit din partea grupului uh, liberal. Mulțumesc raportorului din umbră din partea grupului ECR. care mi-a spus că dorește să repare o eroare. ECR-ul este împotriva um, scutirii voluntare și sunt pentru scutirea obligatorie a sectoarelor uh, maritime și aeronautice. Doamnă președinte, eu acum uh, trebuie să analizez amendamentele depuse și după ce voi face acest lucru, voi încerca să întrunesc o majoritate care să susțină raportul meu dar după discuția de azi, evident, nu se pot trage concluzii foarte clare. Pentru că, în primul rând, trebuie să stabilim ce dorește cu adevărat grupul socialist. Acest lucru e foarte important pentru a putea găsi un consens în legătură cu un aviz care să nu fie aruncat uh, imediat în coșul de gunoi al Consiliului. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este pe 16 noiembrie la ora 18. Vom analiza amendamentele pe 19 decembrie, votăm pe 24 ianuarie în comisie și la prima sesiune plenară din martie vom vota acest raport. Bineînțeles, trebuie să supraveghem situația din Consiliu putem uh, vota raportul nostru și apoi uh, putem să fim reconsultați sau putem uh, alege să amânăm momentul votului. Cred că cel mai bine este să analizăm situația și să ajungem ulterior la o concluzie. Astrid. Da, trebuie să vedem și când vom obține avizele din partea comisiilor. Pentru că nu știm exact când vor fi adoptate avizele dar fiindcă sunt multe amendamente, pot trage concluzia că uh, opiniile sunt foarte împărțite. Președintele, da, vom uh, ține cont și de faptul că vei avea nevoie de timp pentru analizarea avizelor. Acesta este totuși calendarul provizoriu. Noi suntem uh, flexibili oricum, Werner. O scurtă observație. Ne-am Uh, dis am discutat cu cei de la ITRE și am rezolvat problema după uh, o discuție mai aprinsă. Deci trebuie să așteptăm cel puțin avizul celor de la ITRE. E important. We, uh, we will, uh, try to wait. Vom încerca într-adevăr să așteptăm avizele și uh, să analizăm cum să cuvine acest document înainte de a vota. Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, semestrul european pentru coordonarea politicilor economice. Pervanș, care este raportarea, are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să mulțumesc tuturor grupurilor pentru că au acceptat redeschiderea acestui dosar pentru a lua în calcul o realitate care aduce în fiecare zi elemente noi în ecuație. trebuie să spun că am fost puțin surprinsă de intervenția președintelui Ecofin, care atunci când uh, i-am adresat o întrebare în legătură cu uh, legătura dintre Pactul Europlus și semestrul european, ne-a spus că acest lucru nu apărea în uh, concluziile Consiliului. Eu am citit cu multă atenție concluziile Consiliului și pot să vă spun că am găsit cel puțin trei referințe la semestrul european. Deci cred că trebuie să ne coordonăm puțin eforturile pentru ca vizibilitatea noastră să fie mai mare. Voi insista asupra cinci puncte pe care le consider importante. Primul, așa cum uh, prezintă azi situația Comisia, avem uh, impresia că um, facem un exercițiu birocratic suplimentar și uh, nu că acest semestru european joacă rolul de instrument economic așa cum am dorit. Um, comisia cred că trebuie să analizeze și să considere acest manual de creștere, uh, acest, această analiză a creșterii, um, ca reprezentând un pas uh, necesar pe care Europlus trebuie să-l ia în calcul. Eu cred că trebuie să spunem lucrurilor pe nume și să nu um, începem semestrul european sau politica economică printr-o revizuire. Revizuirea creșterii este, de fapt, o orientare anuală în domeniul creșterii. Și cred că dacă o vom interpreta ca atare, vom uh, fi mai coerenți și ne vom alinea mai bine la strategia 2020. Al doilea punct important este modul în care fostul paragraf 30 al rezoluției, în felul în care este tratat acest paragraf. În acel paragraf eu propun uh, înființarea unei subcomisii uh, speciale pentru zona euro. Multe persoane au considerat uh, acest paragraf ca o provocare. După cum știți, eu am început o discuție prin corespondență cu președintele Comisiei AFCO în legătură cu această temă și am propus raportorului din urmă un amendament de compromis în care să se spună că, în esență, Parlamentul European trebuie să uh, aibă structuri care să, evalueze, să evolueze în paralel cu structurile Comisiei și Consiliului. Uh, la ult ca urmare a ultimului uh, summit euro, aceste structuri vor evalua în mod radical. Și chiar la nivelul comisiei, președintele comisiei a anunțat la plenare acest lucru și dumneavoastră tocmai ați confirmat că um, pe 20 noiembrie, comisarul va participa la o audiere specială în care se va vorbi despre noile atribu atribuții privitoare la zona euro. Când va considera Parlamentul că trebuie să-și adapteze și el structurile la aceste evoluții? Eu vă adresez această întrebare pentru că mm, nu suntem încă pregătiți Intenția mea nu a fost să fac o propunere care să divizeze Parlamentul, ci pentru a mă asigura că paralelismul puterilor și uh, legitimitatea democratică converg, pentru că dacă nu este așa, mă tem că lucrurile se vor petrece doar în parlamentele naționale implicate și că noi nu vom avea ocazia să organizăm o dezbatere europeană. Uh, Următorul punct este um, legat de condiții de asociere a uh, parlamentelor naționale, implicarea lor în discuție și modul în care am anticipat um, următoarea întâlnire a Comisiei Economice și Monetare cu parlamentele naționale în februarie anul viitor. Cred că trebuie să ne exugurăm că lucrurile merg în sensul dorit în acest sens și că reuniunea are loc. Al patrulea punct este legat de natura contribuției Parlamentului European Aici se pune întrebarea dacă noi cerem ca Parlamentul să aibă puteri de codecizie, atribuții de um, um, codecizie. Este un subiect um, destul de dificil, dar dacă suntem coerenți, dacă dorim să fim coerenți, nu putem să evităm dezbaterea pe tema codeciziei. Suntem co-legislatori în legătură cu pachetul uh, de șase măsuri sau cu articolul 136, este adevărat. Dar actul fondator al unei politici economice îl reprezintă într-un sistem democratic dezbaterea în cadrul Parlamentului. Și cred că discuțiile s-au blocat în Parlament pe această temă de prea mult timp. Când vorbim de strategia de la Lisabona, era vorba de o strategie adoptată la inițiativa grupului înainte de Consiliul European de primăvară. Acest lucru nu folosește la nimic. Ne facem pe plac, cheltuim mulți bani și pierdem mult timp pentru un rezultat nul. Tocmai asta trebuie să schimbăm. Parlamentul spune ceva de care Consiliul trebuie să țină cont în legătură cu orientările politice și economice? Vreau măcar să dezbatem această temă, chiar dacă nu vom avea câștig de cauză. Trebuie să vedem în ce măsură putem influența gândirea Consiliului. Știu că există argumentul că codecizia nu funcționează în trei luni. Dar cred că trebuie să dăm dovadă de inventivitate în acest context. Trebuie să găsim căile și mijloacele ca în aceste trei luni să realizăm ceva mai mult, pentru că Comisia va veni cu documentul, îl va pregăti la sfârșitul noiembrie. Până la jumătatea lui martie, Parlamentul va trebui ca în codecizie să uh, adopte orientări de politică economică privitoare la semestrul european sau cum doriți să le numiți. Pentru mine acesta este punctul cel mai important al chestiunilor legate de semestrul european. Dacă putem spune Consiliului sau Comisiei, știți, stai să țineți cont și de noi, de Parlamentul European, însă dacă facem așa, nu cred că vom face foarte multe progrese. Ultimul lucru, am vorbit despre reformă. Consiliul uh, de duminică trecută și de miercuri uh, a discutat aceste chestiuni. Spun următorul uh, lucru cu libertate, fără a mă fi neapărat un anumit grup politic. Cred că în Consiliu anumite state care nu sunt printre cele mai slabe doresc să existe o revizuire a tratatului. Termenul folosit uh, în concluziile Consiliului este modificări limitate care să fie aduse tratatului. Dar atunci când există un mecanism de stabilitate europeană, nu trebuie decât să ne mișcăm repede și să spunem ce se cere de la noi. Eu doresc să trag un semnal de alarmă dacă uh, se dorește modificarea tratatului, trebuie să cerem o convenție. Eu aș prefera ca aceste modificări să aducă ceva mai târziu uh, decât dorește Consiliul, uh, având în vedere situația din țara mea. Și cred că Parlamentul European trebuie să fie pregătit pentru aceste dezbateri, pentru că dacă nu se pregătește, Consiliul și în cadrul Consiliului mai multe state membre vor fi cele care vor dicta în ce vor consta modificările aduse tratatului. Și eu cred că Uniunea Europeană trebuie să funcționeze uh, pe baza unei politici economice care să garanteze solidaritatea, competitivitatea și eficacitatea. Și, bineînțeles, și democrația. Noi așteptăm foaia de parcurs din partea Consiliului vedem uh, ce se întâmplă și uh, cred că trebuie să uh, anticipăm ce se întâmplă și să ne pregătim pentru discuția la care urmează să luăm parte. Eu am propus colegilor meu o variantă de compromis și există o modificare pe care doresc să o facem, să o facă colegii mei. Pentru că există o linie de consens care spune că pachetul de șase măsuri este singurul care trebuie să primeze eu am spus că six-pack-ul trebuie să fie completat de angajamentele și anunțurile președintelui Consiliului European. De atunci, dacă citiți mai departe concluziile Consiliului, se spune în mod explicit la alineatul 5 al um, expunerii de motive că se dorește consolidarea supravegherii uh, politicii economice și bugetare. Trebuie să iau un uh, ansamblu de măsuri Uh, foarte precise în legătură cu uh, care să meargă dincolo de guvernanța economică. Eu propun să să, sus, să urmăm uh, cuvânt cu cuvânt această observația Consiliului. Noi, mulți dintre noi, dorim să rămânem doar cu Uh, la Sixpack, dar nu cred că realitatea ne permite să facem acest lucru. Jean-Paul, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că dacă dorim ca acest Parlament să folosească la ceva, trebuie să știm să anticipăm. Puis, uh, quelques semaines ou quelques mois. De câteva săptămâni sau de câteva luni, de fiecare dată când mă, întorc, mă întâlnesc cu cetățeni sau cu jurnaliști, îmi spun, dar ce face Parlamentul European? Acesta a fost chiar subiectul unui interviu uh, pe France Info vinerea trecută. Ce face Parlamentul European? Și noi trebuie să spunem Parlamentul European, aproape că citesc pe doamna raportor, votează rezoluții ca să aibă conștiința împăcată, votează avizie și de comunicate și, de fapt, la ce servește tot acesta nu se știe, la nu mare lucru. Astăzi toată lumea recunoaște faptul că în Europa avem un deficit democratic și cei care sunt împotriva Europei profită pentru ca să dea în Parlament, pentru că deficitul uh, democratic nu este în Parlamentul European. Acesta este ales de, par- de cetățeni cu sufragiu universal direct, deci are mai multă legitimitate decât orice adunare generală a uh, țărilor noastre. Deficitul democratic uh, cere însă ca deciziile care marchează opinia publică, nu deciziile legislative pe care le luăm noi acum, ci deciziile um, care se iau la summituri, de exemplu, care sunt luate de guverne, acelea sunt cele care, de fapt, uh, au un impact puternic, fără intermediar la mai multe niveluri. Și eu cred de aceea că momentul este destul de important ca să ne punem uh, întrebarea dacă n-ar trebui să ieșim de pe calea bătută, dacă nu trebuie să ieșim din confortul nostru propriu interior și din uh, schemele contradictorii obișnuite. În fața acestei situații, două orientări trebuie să fie clare în acest raport. Mai întâi trebuie să știm ce trebuie să facem uh, constant și apoi ceea ce trebuie să modificăm pentru ca să oferim o bază democratică mai puternică Uniunii Europene în legătură cu punctele pe care le-a abordat raportoarea noastră. Subcomisia de care vorbea știu că în grupul nostru nu s-a considerat oportun să se creeze această comisie. Multe state, în afară de două, vor intra într-o zi în zona euro, însă și sunt interesate de măsurile care pot fi luate în acest domeniu dar cred de asemenea că ar fi foarte rezonabil să ținem cont în anumite contexte de evoluțiile executivului în anumite state în ceea ce privește organizarea zonei euro. Iar eu cred că referirea la o organizație oglindă față de ce se întâmplă în statele membre și în Parlamentul European ar fi o soluție, chiar dacă astăzi ea nu poate fi atât de precisă. O a doua chestiune se referă la codecizie. În legătură cu codecizia, eu cred că primele observații pe care le-am făcut arată clar că trebuie să avem codecizie și în orientările de politică economică. Dar cum trebuie să facem această codecizie? În primul rând, foarte pragmatic. S-a vorbit despre termene. E important să nu ne pierdem în discuții fără final care ar duce în final de asemenea la concluzia că Parlamentul nu contează. Trebuie de asemenea să evităm să intrăm în detalii care sunt inutile și nerealiste și care n-ar corespunde uh, în niciun fel spiritului unei mai bune coordonări europene de care avem nevoie la nivel economic. Și aici cred eu că trebuie să ne gândim mai bine, trebuie să facem un efort de creativitate și imaginație. Și cred că ar fi oportun, aceasta este părerea mea personală, ca în acest raport să se facă referință la o, cer, o cercetare a posibilelor metode de codecizie. Poate că Parlamentul nu are soluția unică, dar poate ar putea, prin proceduri de urgență și prin ajutorul unor colegi, să permitem acestui Parlament să aibă ceva de spus. Din păcate, nu avem o majoritate acum, dar cred că pe mai multe subiecte putem să avem uh, bun simț și să ajungem la un consens și, după cum spunea cineva, bunul simț are întotdeauna viitor și sper că aceasta să fie valabil și pentru noi. În ceea ce privește tratatele, eu zic că trebuie să ținem cont de ceea ce s-a decis sau nu s-a decis la summitul europene, iar Parlamentul European, dacă vrea să existe, nu trebuie să plece capul și să urmeze Comisia și Consiliul. O ușoară revoluție culturală poate ar fi bună, adică ceea ce trăim în fiecare zi, în fiecare oră, oare nu ne arată că în lumea în care ne aflăm astăzi ar trebui să revizuim anumite concepte pentru ca să putem să facem față unor responsabilități uh, care ne revin. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Vicky nu este aici. Dorește cineva să ia cuvântul pentru ea? Nu. Atunci următorul uh, raportul din umbră, Filip. Da, mulțumesc. Îmi pare rău că nu am ascultat-o pe Astrid pentru că n-am fost aici. Voi răspunde lui Jean-Paul pentru că el a vorbit în franceză, îi voi răspunde și eu în franceză. Mă bucur că în PPS gândești, lumea se gândește la codecizie și ideea nu este să facem micromanagement, dar trebuie să vă dau un exemplu pentru ca să vă arăt ce vreau să spun. Când vorbim astăzi de competitivitate, se știe foarte clar că în spiritul BCE-ului și a DG-ului, uh, Direcției Generale de Finanțe, competitivitatea se reduce la salarii. Nu vreau să spun că salariile nu joacă un rol important în competitivitate, dar nu spun nici că salariile sunt tot și singurul factor existent. Cred că atunci când dezbatem despre un PIB, de exemplu, sau uh, despre situația actuală, trebuie să constatăm că anumite state membre au o problemă de competitivitate și că trebuie să acționăm pe o linie salarială, pe de o parte, fie că e competența noastră sau nu, dar trebuie să avem și o dimensiune eficiență energetică, productivitate, resurse și așa mai departe. Dacă Parlamentul poate să dea linii directoare de acest gen Comisiei în activitatea sa de evaluare, de exemplu, a planurilor de acțiune a statelor membre, atunci ajungem la o valoare adăugată. Nu, ideea nu este să facem micromanagement spunând că trebuie în Germania să facem așa sau în Portugalia pe dincolo. Ideea e doar să dăm un cadru a ideilor principale politice, recomandărilor care sunt, de fapt, în amontele uh, recomandărilor Comisiei. Fără acest proced, această procedură nu vom avea nicio bază democratică prin care să putem să explicăm cetățenilor că s-a votat ceva, s-a adoptat ceva și, deci, uh, există o bază democratică la uh, lucrurile care se impun. Până la asta, urmă despre asta este vorba. Pentru noi, este elementul esențial. Astăzi, din ce în ce mai mult, văd problema guvernanței economice ca o problemă de democrație, chiar înainte să vorbim de eficacitate economică. Problema este, în primul rând, una de democrație și de legitimitate a acestor procese în ochii cetățenilor noștri și mă bucur foarte mult să aud că PPE-ul uh, este gata să discute despre aceste teme. Eu cred, într-adevăr, că din acest Parlament am avea poziții mai echilibrate din punct de vedere uh, ideologic și poate și mai apropiate de o economie socială de piață decât ceea ce producem în momentul de față la BCE sau la Comisie. Eu doar asta vroiam să vă spun. De fapt, am spus asta de multe ori. Am spus că susțin orientările doamnei raportor. Pervonș, nu mai vreau să-ți mai spun încă o dată același lucru, să-ți mai dau încă un buchet de flori pe această temă. În acest uh, subiect va vedea prin votul destul de larg uh, care va, a fost la, în această comisie, s-a văzut susținerea noastră. Oricum o fi, în zona euro trebuie să avansăm și mesajul meu cheie este să nu separăm lucrurile prea rău, să nu le divizăm. Acesta este ceea ce vreau eu să vă spun. Pentru mine nu e vorba că suntem 17 și 10, de fapt suntem 25 și 2. Aceasta este pentru mine evident. Două țări au decis să nu meargă cu celelalte în direcția euro, dar restul sunt, de fapt, parte din aceeași barcă. Trebuie să dăm dovadă de guvernanță economică în 25, pentru că altfel ceilalți 8 deci, uh, o să înțeleagă că nu o să fie niciodată membri în această comunitate, ceea ce este un eșec, pentru că dacă credem în dinamica integrării, inclusiv monetare, trebuie să punem pariul unei, meca, unei guvernanțe care să se facă la, uh, cu, în 25 și sigur ar fi mai bine în 27. Mesajul pe care trebuie să-l dăm însă celor 8 care au semnat, dar nu sunt încă în zona euro, este că îi așteptăm. Mulțumesc! Mulțumesc! Am depășit timpul, dar domnul Șuntiț mai vrea să ia cuvântul. Mulțumesc. κυρία με το θέμα του Ευρωπαϊκού. Ne-am exprimat opinia în legătură cu semestrul european. Am urmărit uh, raționamentul raportoarei și a celorlalți uh, intervenienți. S-a vorbit mult despre democrație astăzi, răspunsurile pe care le-am uh, primit atunci când am discutat cu reprezentantul Comisiei și cu reprezentanții Consiliului. Uh, sunt, în opinia mea și în opinia colegilor mei, dacă am înțeles eu bine, um, că nu ne-au plăcut foarte mult, deci acele intervenții nu ne-au uh, satisfăcut și nu au reușit să ne disipeze îngrijorările sau să ne facă să ridicăm rezervele pe care le exprimaserăm. E vorba de proceduri antidemocratice care nu sunt conforme prevederilor tratatului și uh, Consiliul privește lucrurile ca o, un cap o chestiune de natură juridică și nu de natură politică, așa cum a subliniat-o și raportoarea. Eu cred că trebuie să cerem ca um, Parlamentul European să fie mai implicat. Pentru că semestrul european este un element care face parte din politicile adoptate pentru a depăși criza. E vorba de guvernanță economică, un lucru foarte important în opinia mea. Nu, am, uh, nu s-a ținut cont de observațiile Parlamentului European, nu s-a ținut cont nici de opiniile și avizele Parlamentelor Naționale și, prin urmare, nu s-a ținut cont de opinia cetățenilor europeni. Doresc să revin asupra ultimelor revoluții pentru a vă da un exemplu. Disperat, primul ministru grec a cerut să se organizeze un referendum. Eu personal nu fac parte din partidul primului ministru. Știți foarte bine ce reacții a stârnit această propunere de referendum. În primul rând, solicitarea de alegeri anticipate în Grecia. Și nu numai. Lucru care a fost, după cum știți, primit de comisie în felul următor. Domnul Ren a fost fie vă organizați guvernul, fie formați guvernul, fie totul se anulează. Totul depinde de voi, în stilul său caracteristic. Dar noi suntem un organism reprezentativ și vedem foarte clar că astfel instituțiile europene uh, nu fac nimic concret situația se uh, înrăutățește în fiecare clipă. Această problemă, care nu este doar a Greciei, ci și a altor state, precum Italia, situația nu se îmbunătățește și noi trebuie să ne întrebăm ce face Europa pentru a surmonta aceste obstacole. Ar trebui să ascultăm cu mai multă atenție părerea cetățenilor, părerea Parlamentului European se spune fără încetare acest lucru, dar atunci când se iau deciziile în felul în care se iau, observăm foarte clar că nu se ține cont de opinia noastră și îmi dau seama că, de fapt, nu suntem deloc constructivi. O ultimă observație legată de întrebarea pe care am adresat-o domnului Ren mai devreme. Pentru a uh, umple această lacună democratică, am putea observăm, observăm că mai multe state membre sunt îngrijorate. Stat, tratatul nu uh, prevede proceduri pentru astfel de situații. De aceea se poate modifica tratatul pentru a permite retragerea unui stat din zona euro. Moneda euro nu este una atrăgătoare la momentul de față. Se conturează tot felul de semne de întrebare, se vorbește de țările euro și țările non-euro, despre țările care fac parte din Uniunea Europeană, dar nu uh, fac parte din zona euro, nu mai doresc să intre în zona euro, aceasta nu mai este atrăgătoare. Și dacă politica nu se schimbă, ne putem uh, aștepta la o modificare a tratatelor care să aducă prevederi care acum nu există. Eu cred că Parlamentul, cetățenii europeni, trebuie să intervină. Nu cetățenii sunt cei care trebuie să suporte uh, povara uh, crizei. Mulțumesc pentru atenție. Um, Mrs. Flair, I have you on my list. I just wanted to, to draw your attention to the fact. Doamna Flair, v-am pe listă de vorbitor, dar vă atrag atenția asupra faptului că mai avem un punct important pe ordinea de zi. Îl vom vota luni. Cred că s-a discutat deja mult pe acest subiect, așa că v-aș ruga să fiți succintă. Mulțumesc. Eu sunt brev. Mulțumesc, voi fi succintă într-adevăr. Am doar două observații de făcut, de fapt. Am uh, spus public faptul că nu sunt entuziastă de nicio reformare a tratatului în aceste vremuri. Nu sunt în favoarea reformării tratatului pentru că nu cred că am epuizat posibilitățile instituționale. Nu este voință politică de a face asta, dar asta e deja o altă problemă. Și, în al doilea rând, vreau să spun că mie, deocamdată, nu mi-e clar uh, despre ce reformare a tratatului, ce amendare ar fi vorba aici. Sunt totuși de acord cu raportoarea când spune că Parlamentul European trebuie să își exprime opinia și trebuie să definească anumite linii directoare în vederea reformării tratatului. Așa că e necesar să existe un consens la nivelul grupurilor politice. M-a încântat faptul că domnul Gozes uh, a transmis mesajul pe care a transmis azi, pentru că, iată, a indicat uh, consensul. Aș dori de asemenea să spun că Parlamentul și instituția parlamentară ar trebui să fie respectat avem, există un consens în ceea ce privește definirea dezechilibrelor macroeconomice. După cum bine știți, acesta este un text care a fost adoptat uh, cam în aceeași perioadă cu six-pack-ul legislativ. Aș dori să știu dacă Parlamentul și această comisie uh, sunt, implicate, sunt implicați în procesul de follow-up cum vom influența noi ceea ce se decide astăzi și mâine la Ecofin? Pentru că circulă tot felul de zvonuri și mi se pare că se ajunge cumva la o redefinire a ideilor care s-au bucurat de o majoritate confortabilă în Parlament și asupra cărora am ajuns la un acord cu celelalte două instituții. Am văzut că vicepreședinta a preluat conducerea acestei reuniuni. Aș dori um, să transmit următorul mesaj. Această comisie trebuie să urmărească foarte îndeaproape ceea ce se va întâmpla la reuniunile de azi și de mâine ale ECOFIN, mai ales în ceea ce privește um, problema competitivității. Trebuie să vedem la Consiliu cum interpretează ceea ce am votat noi. Se află acum ce de la Consiliu poartă un dialog cu Comisia, dar nu direct cu Parlamentul și ar fi interesant să vedem cum anume analizează ei conținutul votat aici la noi în ceea ce privește, spre exemplu, dezechilibrele macroeconomice. Vă mulțumesc! Um, okay, thank you. I... Mulțumesc! Doamnă Beres, uh, vă dau din nou cuvântul, uh, dar foarte succint, vă rog, pentru că suntem presați de timp. Mulțumesc, aș vrea să adaug un punct cu privire la codecizie. Cred că este important să înțelegem de ce propun aceste orientări. Cu o decizie clasică, într-o situație ca aceasta, n-ar putea, bineînțeles, să funcționeze. În calitate de președinte a Comisiei EMPL, am uh, aplicat deja o quasi-procedură de codecizie pentru adoptarea liniilor directoare cu privire la ocupare într-un calendar care nu era de trei luni, într-adevăr era de mai multe luni pentru că era pauza parlamentară între cele două decizii, dar cred că cu o voință, bunăvoință se pot face lucrurile și cred că aceasta va îmbunătăți situația. Bineînțeles că trebuie să modificăm puțin practicile cu care funcționăm, dar cred că este timpul să facem așa ceva și cred că dacă suntem ambițioși, trebuie să facem acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Vreau să vă amintesc că vom vota în lunea de la Strasbourg pe această temă. Deci, mulțumesc tuturor pentru contribuții. Trec acum la punctul următor și dau uh, cuvântul domn colegului meu. Și eu trebuie să plec. E vorba de un cadru de guvernanță corporativă pentru societățile europene. Domnul Fox nu este aici, dar Înțeleg că dumneavoastră luați cuvântul pentru el, nu? Numele lui, vă rog. Da, trenul domnului Fox a plecat cu domnul Fox în el și eu voi citi ceea ce dorește din el să vă transmită. El salută Cartea Verde a Comisiei pentru un cadru de guvernanță pentru societățile europene. În urma crizei financiare a fost destul de clar că o schimbare de regulament și, de, și culturală este necesară pe piețele noastre, dar și în întreprinderile noastre. Indiferent cum o fi, această schimbare trebuie să fie proporțională. Dacă ne uităm la guvernanța corporativă, trebuie să facem o diferență între abordarea unor instituții mari financiare și abordarea unor companii uh, de cotate la bursă. Parlamentul a subliniat uh, pe bună dreptate că proporționalitatea trebuie să fie principiul cheie în orice abordare a guvernanței corporative. Diversitatea structurilor de guvernanță corporativă în Uniunea Europeană și diversitatea abordărilor pe care le-au luat statele membre pentru a reglementa acest domeniu uh, arată că o abordare unică nu ar fi potrivită și ar fi mai degrabă dăunătoare instituțiilor uh, financiare. Recunoașterea principiului proporționalității este important dacă suntem de acord că instituțiile financiare trebuie să mențină standarde foarte înalte din cauza rolului lor sistemic, atunci aceasta ne duce cu gândul la faptul că și alte entități trebuie să fie mai uh, flexibile, mai puțin restrictive. Nu trebuie să încercăm să dăunăm competitivității globale cu regulamente care sunt uh, inutile. Important este să ținem cont și de faptul că competența noastră este destul de limitată. Trebuie să ne concentrăm atenția pe aceste domenii în care avem competențe. Abordarea domnului Fox este foarte largă și ține cont de respectul, respectarea cadrelor existente pentru companiile cotate, explicarea unui cadru de reglementare care obligă companiile să dea uh, rapoarte um, acționarilor lor, dezvoltarea unui cod de bune practici uh, între întreprinderi la nivelul Uniunii Europene și rolul acestei guvernanțe ar trebui să fie sporite prin această răspundere suplimentară a întreprinderilor, a transparență și obligativitate de raportare când ele deviază de la un cod fără să aibă niciun motiv. De asemenea, codul european, așa numitul Stewardship Code, este cel care necesită o revizuire a legislației care duce la o gândire pe termen scurt. Domnul Fox va colabora cu raportorul din Comisia Jurii, domnul Bodu, și va ține cont de faptul că această comisie are un cuvânt important de spus și, de asemenea, va asculta cu atenție și părerile raportorilor din umbră. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și acum, doamna Galpelț dorește să ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să iau cuvântul foarte pe scurt. Vreau să-i mulțumesc domnului Fox pentru activitatea sa. Mă bucur că acest punct a intrat pe ordinea de zi. Este, după părerea mea, un aspect extrem de important. Prin îmbunătățirea acestui sistem vom putea contribui și la o îmbunătățire a eficienței în general pe piața internă. Eu sunt de asemenea de acord cu autorul acestui aviz. Chestiunea este foarte delicată pentru că o parte de, din această legislație este în competența statelor membre și atinge suveranitatea statelor membre. De aceea nu putem să facem reguli generale. De asemenea, foarte rar se întâmplă, să avem de face cu un, o chestiune la care să uh, fim confruntați cu presiunea socială. Vreau să subliniez câteva aspecte. Este vorba de trei lucruri importante. Pe de o parte, acționarii, comitetul uh, de întreprindere și uh, comitetul de administrație. Sarcina comitetului de administrație se um, gestionează prin forurile aferente. Este important să ne uităm la componența acestor uh, comitete și este de asemenea important să ne gândim dacă este nevoie de o abordare uh, diversificată, așa zis, mai ales atunci când e vorba de reducerea uh, Consiliului de Administrație. Întreprinderile care nu sunt cotate la bursă aduc cu sine un potențial enorm economic și aceasta nu este încă foarte clarificat în momentul de față ce se întâmplă cu aceste întreprinderi. În, poate că s-ar putea face prin intermediul acestui aviz. Domnul Fox uh, vorbește de codul uh, de, după care să funcționeze aceste întreprinderi și este important să nu uh, se lezeze uh, interesele altor uh, actori de pe piață. De asemenea, trebuie să vedem dacă întreprinderea respectivă poate să evolueze când va exista un control mai puternic de stat sau când va exista o evaluare externă. Eu aș zice să tratăm această problemă foarte cu precauție și avizul face acest lucru. Cartea Verde menționează și componența Comisiului de Administrație și reprezentarea genurilor. Mie nu mi se pare atât de important, nu pentru că nu este importantă problema în sine, ci pentru că de fapt ne distrage atenția de la firul esențial. Am mai discutat despre acest aspect în plus acum câteva, câteva timp. Deci, pe scurt, putem spune că avem nevoie de o structură clară pentru guvernanța corporativă. Este important să avem un sistem care să fie funcțional pe lângă toate, toate regulamentele pe care le avem acum, ca să putem să uh, lucrăm într-un mediu care, de asemenea, să fie și transparent. Măsurile pe care le vom propune noi sunt, trebuie să țină cont de un aspect important. Nu ar trebui să ducă la o mărire a sarcinii administrative. Vrem să creăm un sistem care să țină cont de obiective și instrumentele pe care nu le menționăm aici le vom menționa probabil în eu le voi menționa cel puțin în amendamentele mele. Mă bucur oricum de colaborare și aș vrea să felicit pentru acest aviz. Mulțumesc! Mulțumesc! Eu sunt raportorul din umbră pentru S și D. Și ar vrea să-i mulțumesc domnului Fox. Very interesting proposals, which... Pentru uh, aceste propuneri care au format uh, o bază foarte bună pentru acest raport. Într-adevăr, uh, Guvernanța corporativă trebuie să fie abordată în mod flexibil, în special în ceea ce privește IMM-urile și salut observațiile raportorului uh, referitoare la abolirea obligațiilor de raportare trimestrială pentru IMM-uri, o chestiune pe care o precizează și Comisia în, raportul, în raportul său. Și de asemenea chestiunea referitoare la uh, codul de conduită. În uh, privința accesului, este posibil să existe acolo oarecare supraestimare. Uh, Dar uh, dacă abordăm problema din punctul de vedere al uh, codului guvernanței corporative, uh, lucrurile pot sta altfel. Doresc să atrag atenția asupra codului suedez de guvernanță corporativă care impunele, îi impune companiilor să precizeze regulile pe care le-au încălcat și uh, să propună soluții alternative. Această variantă cred că este una care ar putea fi analizate. De asemenea, um, Cartea Verde privitoare la remunerare, uh, la remunerarea uh, directorilor și rezultatul votului acționarilor referitor la remunerare, cred că trebuie luate în considerare pentru că ele pot crește nivelul transparenței și uh, pot elimina uh, divergențele dintre acționari și uh, comitetul de conducere. În privința drepturilor de vot, sunt de acord cu Comisia în ceea ce privește creșterea măsurilor de identificare a acționarilor. În legătură cu uh, deținerea de stocuri de acțiuni de către angajați, uh, s-a dovedit că acest lucru poate reduce tensiunile sociale și poate crește productivitatea lucrătorilor. De aceea, uh, cred că statele membre ar trebui să încurajeze acest fenomen de deținere a acțiunilor de către angajați, poate prin regimuri fiscale naționale care să favorizeze acest lucru. Sven, din partea versilor, ai cuvântul. Îl, îl înlocuiesc pe raportorul nostru din umbră și vreau să fac câteva comentarii pentru uh, domnului Epping. Doar uh, președintele nostru mai rezistă, pare se. Câteva chestiuni de substanță. Sigur, există câteva tensiuni. Avem o preferință s-a dovedit faptul că e nevoie să trecem la, la legi obligatorii, fiindcă legile neobligatorii din domeniul soft law nu dau rezultatele scontate. Formularea este interesantă, o vom sprijini, se spune recunoaște că criza financiară a scos la iveară o lipsă de eficiență a guvernanței corporative, bazată pe o abordare de comply-explain. Um, există, e nevoie de stipulări juridice obligatorii însoțite de legi neobligatorii, precum coduri sau schimb de bune practici. Trebuie îmbunătățită și supervizarea și monitorizarea la nivel uh, național și european. Uh, piețele au dat dovadă de ineficiență în ceea ce privește determinarea nivelului de uh, remunerare în posturile înalte. E nevoie de aceea de reguli obligatorii în acest sens, care să abordeze lacunele ce există între remunerare, procesul de creație și durabilitate. Și aici ne referim la sectorul financiar și nu numai. Uh, au existat o discuție amplă în ceea ce privește Uh, egalitatea de gen și dezechilibrul ce există aici la nivelul reprezentativității. Noi credem că e nevoie de o abordare inovatoare. Um, Comisia trebuie să impună norme obligatorii în ceea ce privește reprezentarea, în ceea ce privește egalitatea de gen în posturile de conducere, fiindcă am observat că prin legi neobligatorii nu funcționează. Dincolo de toate acestea, considerăm că avizul uh, e oarecum uh, a plecat către părțile interesate. Aici uh, acționarii ar trebui să poată juca un rol puternic în companii și ar trebui să contribuie la o guvernanță economică mai responsabilă. Considerăm că guvernanța corporativă nu ține doar de manageri și de acționari, ci ar trebui să includă toate părțile vizate, de la angajați până la clienți, la organizații non-guvernamentale, organizații de mediu și așa mai departe. Toată lumea trebuie să vadă dacă guvernanța corporatistă este aliniată la uh, principiile în vigoare. Așadar, includerea acționarilor e uh, includerea părților interesate, mă scuzați, e în interesul pe termen lung al acționarilor. Noi credem că în baza celor stipulate de raportor ar trebui să existe câteva amendamente astfel încât avizul să devină mai echilibrat. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, mai avem doar două minute. Domnul Epping Concluzii, vă rog. Da, domnule președinte, vreau să vă spun că voi transmite remarcile dumneavoastră și ale celorlalți intervenienți domnului Fox, mai ales uh, spusele domnului Gigold, mm, iată, ne dau de gândit, trebuie să reflectăm asupra lor. Raportorul nu dorește să microgestioneze întreprinderile de sus în jos și, sigur, dacă vreți să aflați mai multe despre opiniile domniei sale, îl veți putea întâlni în decursul acestei săptămâni. Foarte bine, spune președintele, în ceea ce privește calendarul. Termenul pentru amendamente 15 uh, noiembrie, ora prânzului, examinarea amendamentelor 29 noiembrie, votul la ECON 19 decembrie, votul în, în comisia competentă în fond 26 ianuarie și ajunge la plenară în uh, martie 2012. Următoarea reuniune, luni 14 noiembrie, la ora 7 seara. Vă mulțumesc!